il me semble que euh, rien ne montre mieux le renouvellement des perspectives que euh, reflexiile în cadrul la care s-a lansat uh, Comisia în ceea ce privește spațiul de libertate și justiție. Întrebarea este ce spațiu de libertate, securitate și justiție pentru cetățeanul european. Cred că dincolo de cetățenii europeni trebuie să ne punem întrebarea. Astăzi am vorbit despre echilibrul instituțional. Oare Comisia a pus întrebarea potrivită pentru a ajunge la soluții? Iată o serie de întrebări pe care ni le punem. Dați-mi voie să prezint rapid ceea ce vom face în această după-amiază. Am plăcerea să-l salut pe profesorul Inigo Mendes de Vigo, aș dori să-i spun că îmi amintesc dezbaterile pe care uh, le-am avut cu ocazia uh, dezbaterii cartei. De asemenea, domnul Ciobanu Dorda, director uh, responsabil de drepturile fundamentale la Comisia Europeană și cu dumneavoastră Domnule Dorda, am amintiri foarte plăcute Uh, prilejuite de candidatura țării dumneavoastră la Uniunea Europeană, apoi Elspeth Guild, uh, profesoară la Universitatea de la Nijmegen și domnul Pierre Lemoine, editor uh, pentru jurnalul Europolitics. Îi dau cuvântul domnului Mendes de Vigo. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, au trecut zece ani de când am avut onoarea să particip la ceea ce cred că a fost una dintre cele mai grozave aventuri la uh, nivelul Uniunii Europene și anume elaborarea cărții drepturilor fundamentale. A fost uh, o încercare, într-adevăr, pentru tratatul constituțional care, uh, din care avea să reasă mai târziu tratatul de la Lisabona. A fost într-adevăr o încercare la vremea respectivă. Diferența între cele două convenții a fost că elaborarea cartei uh, s-a făcut cu participarea unor profesori universitari, au fost uh, discutate în mod uh, predominant chestiuni de ordin juridic. Discuția din decembrie 1999, acea discuție uh, s-a axat pe ideea dacă acea carte urma să aibă o, un scop politic sau dacă era predominant caracterul juridic în această discuție. S-a spus atunci că vom elabora carta ca și cum aceasta urma să fie inclusă în tratat. Desigur, am lucrat împreună cu politicieni, mulți dintre aceștia erau la rândul lor profesori, însă am încercat să atingem obiectivele pe care ni le propusesem prin ceea ce făceam. În 10 luni de lucru, deci după 10 luni, Care a fost rezultatul? Sunt convins că în loc de a da o importanță politică uh, acestei uh, carte, ceea ce numeam la vremea respectivă ADN-ul uh, Uniunii Europene, e bine, multe state nu au dorit să dea atenția cuvenită din cauza problemelor pe care acest lucru le-ar fi putut crea pe plan intern. Nu s-a bucurat de uh, atenția cuvenită la vremea respectivă din motivul pe, pe care vi l-am prezentat. Dar Carta Drepturilor Fundamentale este astăzi parte a tratatelor a fost o altă bătălie ca aceasta să fie publicată ca o declarație. Pentru că au fost tot felul de încercări de a ne îndepărta de importanța politico-juridică a cartei. Ce s-a întâmplat cu cartea și ce se întâmplă acum cu tratatul de la Lisabona? Ne-am luptat atât de multă vreme ca tratatul de la Lisabona să fie ratificat. Au trebuit cinci ani. A fost tratatul constituțional, apoi tratatul de la Lisabona. A durat cinci ani și apoi, când a intrat în vigoare, aproape fără să realizăm acest lucru cu câteva luni în urmă, Cred că eforturile pentru ratificare au fost atât de mari încât am uitat aproape care este conținutul acestui tratat. Am luptat pentru ceva și când am obținut acel ceva, am uitat la ce se referă. Și cred că observăm acest lucru la nivel instituțional în Europa astăzi. Tratatul de la Lisabona implică schimbări uh, profunde în uh, instituțiile europene, competențele Parlamentului European, echilibrul instituțional. Însă cei implicați nu au realizat care urmează să fie aceste schimbări, care vor fi schimbările pe plan intern care rezultă din tratat. De pildă, dispariția președinției rotative de uh, șase luni va avea un uh, impact uh, considerabil. Președintele permanent uh, al Consiliului uh, European deja schimbă acțiunea politică. Președinția rotativă, mai mult sau mai puțin, a dispărut și președintele permanent a preluat uh, conducerea Consiliul de Ministri devine colegiuitor împreună cu Parlamentul European. Rolul executiv se va schimba în mod radical. Acest lucru are o influență, un impact asupra organizării Comisiei Europene. Cred că au o, un prilej unic acum de a prelua rolul care le este atribuit. este ca un tren care este deja în mișcare, uh, vrei să te urci uh, în el din mers sau îl lași să treacă. Este o revoluție tăcută care are loc în cadrul uh, instituțional și Comisia are prilejul unic să joace rolul pe care pro-europenii cred, cred că îl pot, poate juca Comisia. Dacă nu fac acest lucru, alții vor prelua acest rol. Acestea fiind spuse, cred că în momentul de față, în Europa, avem uh, criza globală, economică și financiară și cred că răspunsul este ori uh, Europa se își uh, accentuează rolul unitar, ori statele individuale vor adopta o cale de sine stătătoare. Ori abordăm o criză la nivelul Uniunii Europene sau fiecare stat membru o va face în felul său propriu. Cred că în perioada următoare uh, va fi o supraveghere cu un caracter mai pronunțat elementul politic, uh, componenta politică va fi uh, mai pregnantă în viitor decât în trecut. Vorbim de politică. De multe ori am auzit argumentul că Uniunea Europeană este o piață care are un obiectiv economic. E adevărat, dar nu este singurul uh, obiectiv, nu este numai o piață, ci este și o Uniune politică. Din acest motiv, Cred că, dată fiind importanța pe care o au valorile noastre, trebuie să dăm importanță valorilor noastre, trebuie să arătăm că avem în spate o tradiție îndelungată a individului și a drepturilor omului. E un lucru important care trebuie evidențiat. Sunt sigur că și colegii mei se vor referi la acest lucru în detaliu, însă cred că un punct important este uh, aderarea Uniunii Europene la uh, Convenția de la Roma a drepturilor omului. Parlamentul a insistat întotdeauna pentru aceasta. Există greutăți de ordin tehnic, desigur, Convenția de la Strasbourg este, uh, vizează statele Uniunea Europeană, nu este un stat. Dar adaptarea procedurilor din Convenție la o organizație care nu este un stat, nu este deloc un lucru ușor. Sunt multe dificultăți de ordin tehnic pe care trebuie să le rezolvăm. Însă, după părerea mea, politica va avea un rol tot mai mare în uh, Europa. atunci când vom asista la o Europă cu un caracter politic uh, tot mai accentuat, atunci trebuie să uh, avem uh, mare atenție cu drepturile care sunt menționate în cartă și sunt onorat de faptul că am participat la elaborarea sa. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste gânduri. Dau acum cuvântul domnului Ciobanu Dordea pentru intervenția sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc organizatorilor acestei conferințe pentru faptul că au avut uh, interesul și au fost drăguți să invite comisia să participe. Din păcate, doamna vicepreședinte Vivian Reding, care răspunde de justiție, cetățenie și drepturi fundamentale, nu a putut să vină la uh, Parlamentul European pentru a participa la această conferință astăzi. Însă, domnia sa uh, și-a exprimat un interes clar pentru ordinea de zi și pentru uh, concluzii. Doresc acum să continui în limba engleză și să arăt că, într-adevăr, Comisia luptă pentru susținerea uh, agendei uh, elaborate de Tratatul de la Lisabona și programul de la Stockholm din decembrie trecut, uh, adoptat de uh, Consiliul European. Comisia dorește să joace rolul care a fost atribuit uh, de tratatul de la Lisabona, așa cum a menționat profesorul Mendes de Vigo, dar, desigur, Comisia nu are aceeași uh, libertate de expresie sau nu se bucură de aceeași libertate de expresie de care se bucură mediul academic, așa încât uh, intervenția mea de astăzi va fi limitată mai degrabă la discutarea inițiativelor pe care Comisia uh, dorește să le uh, aibă în următorii doi ani. Pentru început, aș spune că toate componentele pentru dezvoltarea unei politici ambițioase privind drepturile omului există acum, odată cu intrarea uh, în vigoare a tratatului de la Lisabona pe 1 decembrie și cu Carta drepturilor fundamentale care a căpătat un caracter obligatoriu. În al doilea rând, promovarea drepturilor fundamentale constituie una dintre prioritățile programului de la Stockholm. Am menționat acest lucru care stabilește liniile directoare și agenda de acțiune pentru toate instituțiile europene pentru următorii cinci ani în domeniul libertății, securității și justiției. Uh, Uniunea Europeană va lansa uh, negocierile de participare la Convenția Europeană. S-a menționat deja aici conținutul mandatului de negociere. Discuțiile pe marginea acestui conținut au loc între instituțiile Uniunii. Uniunea poate și trebuie să contribuie la abordarea acestora printr-o politică exigentă și linia uh, Uh, va fi anunțată de comisie uh, în iulie. Vicepreședintele Reding a expus deja niște idei principale uh, la conferința Interlaken care a fost organizată în februarie. Prima prioritate va fi să ne asigurăm că Uniunea este dincolo de orice reproș atunci când elaborează legislație. Când Comisia Europeană propune legislație, aceasta trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale, așa cum s-a menționat de către vicepreședintele Reding. Carta va fi busola pentru toate politicile Uniunii Europene și domnul Mendez de Vigo a spus acest lucru, trebuie să confirmăm faptul că această cartă și uh, Uh, drepturile fundamentale sunt într-adevăr ADN-ul uh, Uniunii Europene. Carta va fi baza, de asemenea, pentru o, o evaluare a impactului mai riguroasă uh, în legătură cu toate propunerile legislative noi. O a doua prioritate, nu numai a Comisiei, dar dacă pot să spun așa, a întregii Uniuni, trebuie să ne asigurăm că textele care reies din procesul legislativ sunt în conformitate cu Carta. Va fi responsabilitatea colectivă a tuturor instituțiilor și statelor membre să se asigure, să vegheze ca dreptul comunitar rămâne în conformitate uh, cu standardele drepturilor omului pe tot parcursul uh, procesului uh, legislativ în ultimii ani au existat niște exemple, puține e drept, de legislație care uh, nu este uh, nu a fost uh, total satisfăcătoare din punct de vedere al respectării drepturilor fundamentale. Prioritatea noastră trebuie să o constituie punerea în aplicare în statele membre. Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale se uh, aplică nu numai instituțiilor Uniunii Europene, ci și statelor membre atunci când pun în aplicare dreptul comunitar. Vom folosi toate instrumentele disponibile conform uh, tratatului pentru ca această cartă să uh, se aplice. Așa cum vicepreședintele Reding a repetat, uh, vom avea o politică de toleranță zero atunci când e vorba de încălcarea cartei și, dacă este necesar, vom avea proceduri de infringement, de încălcare. Din această perspectivă, încercăm cel puțin să schimbăm uh, cultura procedurii de infringement în această zonă a Comisiei Europene. Principalul obiectiv este să uh, facem cât mai efective drepturile consfințite în cartă pentru toți cei care locuiesc în Europeană. Acest lucru este indispensabil pentru a ajunge la un grad ridicat de încredere reciprocă în această zonă de libertate, securitate, și Justiție și aceasta pentru credibilitatea politicii externe, politicii, pe plan, politicii privind drepturile omului pe plan extern. Comisia intenționează să pregătească și să prezinte din această toamnă un raport anual privind drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, axându-se pe uh, respectarea uh, cartei uh, în cadrul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. Anul acesta raportul va fi unul de natură mai mult metodologică. El va oferi informații în legătură cu ceea ce a făcut Comisia pentru a-și aplica politica privind drepturile omului și în cadrul angajamentelor asumate în uh, ceea ce privește drepturile uh, fundamentale. Raportul de asemenea va puncta evoluțiile principale în Uniunea Europeană în ceea ce privește libertatea, securitatea și justiția el va oferi Parlamentului European și Consiliului posibilitatea de a avea o dezbatere anuală de politică în legătură cu ce s-a realizat acolo unde Uniunea are competențe să acționeze și ceea ce se va face în viitor pentru a asigura punerea în aplicare a cartei. Comisia va pregăti acest raport în parteneriat cu Parlamentul, cu statele membre și cu toate părțile interesate. statele membre nu ar trebui să interpreteze greșit acest efort al Comisiei. <clears throat> Unele dintre ele și-au exprimat deja astfel de temeri. Nu e vorba de alte competențe sau de nevoia de mai multă legislație. E vorba de o gestionare corespunzătoare a acestor probleme în toate politicile de a corecta chiul acolo unde este nevoie și în special este vorba de a asigura că respectăm ce spune carta. De asemenea, e vorba de o îmbunătățire a implementării, asta la fața locului, ținând cont de legislația în vigoare, ținând cont de problemele care trebuie soluționate și de oamenii care se confruntă cu aceste probleme vorbim de implementarea progresivă, uh, trebuie totodată să vorbim de funcționarea unei Uniuni Europene diversificate. Pentru a păstra și a spori puterea Uniunii Europene, cred că acesta este obiectivul nostru al tuturor, pentru a consolida coeziunea politică, trebuie să ne asigurăm, printre altele, de un nivel înalt de încredere reciprocă pe baza unui uh, unei protejări a drepturilor uh, fundamentale care protejează valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Avem nevoie de o zonă puternică a libertății, securității și justiției, asta e clar. Nu în ultimul rând, în acest domeniu, aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Fundamentale este de importanță majoră. Astfel, orice posibilă victima unei astfel de acțiuni în cadrul competențelor europene poate deschide un caz în fața uh, instanței de la Strasburg în aceleași condiții în care uh, se aduc uh, în, față, în fața instanței statele membre. Uh, este deci un rol foarte important pe care acest sistem îl joacă în protejarea drepturilor omului în întreaga Europa. Aderarea la Convenția Europeană nu trebuie văzută însă ca o inițiativă izolată, ci mai degrabă ca o încurajare suplimentară pentru a dezvolta și a îmbunătăți eficacitatea drepturilor fundamentale de care oamenii ar trebui să se bucure în Europa. Curtea Europeană va avea ocazii mai puține de a interveni, chiar dacă Uniunea Europeană nu-i poate fi reproșat nimic, se vorbește de legislație și de implementarea acesteia în statele membre. Acum vom, pentru că nu avem timp, vom trece relativ brusc la cetățenia Uniunii Europene și vreau să spun că în liniile directoare exprimate, prezentate pe 3 septembrie, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a arătat nevoia întăririi acestei cetățenii, dând și un efect real uh, acestui sistem. Tratatul de la Lisabona a adus cu sine o serie de noi instrumente, arătând care este baza participării democratice. În primul rând, recunoaște clar dreptul uh, cetățenilor să participe la viața democratică a Uniunii. În al doilea rând, face ca dialogul cu societatea civilă să fie un principiu prioritar în toate domeniile de activitate și sublinează standardele la care instituțiile trebuie să se ridice. Mai mult decât atât, se introduce acea inițiativă a cetățenilor. Comisia dorește să utilizeze toate ocaziile pe care le oferă tratatul pentru a da cetățenilor o voce mai puternică și pentru a ajuta să construiască un spațiu public european cât se poate de real. Una din prioritățile de bază în această propunere prezentată pe 31 martie a fost un regulament legat de inițiativa cetățenească care să vorbească de proceduri și condiții simple, pe de o parte, accesibile tuturor cetățenilor, dar pe de altă parte să se asigure că acest mecanism rămâne unul credibil și că nu poate fi abuzat. Discuțiile au progresat, după cum știți, astfel încât sperăm că acest mecanism va fi pus în vigoare și va începe să fie utilizat foarte în curând noile instrumente pe care ni le dă tratatul vor da un sens cetățeniei europene. În același timp, însă, drepturile care există deja în beneficiul cetățenilor trebuie extinse și întărite. Rămâne totuși o, o lipsă între partea teoretică și partea practică. În viața de zi cu zi, cetățenii se confruntă, în special în situații transfrontaliere, care sunt de interes pentru noi, cu dificultăți. O serie întreagă de inițiative sunt pregătite acum pentru a îmbunătăți accesibilitatea aceste drepturi și m-aș referi doar la câteva. Pentru a vă da o idee asupra ceea ce se face și cât de importante sunt aceste elemente, iată, e important să arătăm că cetățenii știu care sunt drepturile lor și care sunt posibilitățile care se deschid Uh, comisia dorește să învețe pe cetățeni ce drepturi au și cum să le utilizeze și în acest sens președintele Barroso a cerut doamnei Reding să comunice mai eficient aceste politici europene și impactul pe care acestea l au în, asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. În al doilea rând, prioritatea Comisiei este să studieze toate elementele directe și indirecte, toate obstacolele uh, administrative create de statele membre care împiedică pe cetățeni să se, să-și exercite drepturile. Iar aceste obstacole trebuie înlăturate. Asta ar veni atât ca răspuns la raportul la Masur publicat în urmă cu 2 ani și la raportul Monti publicat ceva mai recent care vorbește de îmbunătățirea funcționării pieței unice. În acest sens, Comisia a lansat luna trecută o consultare publică care vorbește despre îmbunătățirea drepturilor cetățenilor. Este important ca cea mai largă uh, cel mai larg grup de actori implicați să fie implicați în această discuție. Așteptăm din partea tuturor uh, contribuții și idei. În același sens, sperăm să beneficiem de experiența tuturor participanților de la această conferință. În octombrie anul curent, Comisia va adopta o comunicare cu privire la ce anume înseamnă cetățenia europeană. Vom lua notă nu doar de progresele înregistrate, ci vom sublinia și măsurile concrete pe care le putem lua pentru a-i uh, ajuta pe cetățeni să-și uh, exercite drepturile de bază și vom propune un plan de uh, lucru în acest sens. Va trebui să ne asigurăm că în toate aspectele vieții de zi cu zi cetățenii își pot utiliza drepturile la fel cum își exercită drepturile de cetățeni naționali. Un alt uh, element important când vorbim de drepturi fundamentale și cetățenie E vorba că e important ca politicile să fie orientate către nevoile populației și că deci trebuie să aibă loc un dialog clar cu populația la nivel local, regional, național și european, între toți actorii relevanți, inclusiv academicieni, parteneri sociali, autorități și societate civilă. Trebuie să vedem cum putem utiliza acest concept dinamic și cum ne poate ajuta să dăm uh, să transformăm în realitate aceste proiecte. Plecând de la cele spuse de doamna la Rocher, trebuie să avem o dezbatere națională despre domeniul drepturilor fundamentale, despre provocările pentru cultura noastră cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Ele provin din modificare la nivelul societății, evoluția eticii, procesul stimulat de globalizare, trendurile de migrație, tehnologiile moderne și a, uh, provocări asimetrice, cum ar fi criza financiară sau terorismul. Toate aceste provocări, care sunt uh, naturale în mare parte, au un um, impact asupra uh, vieții societăților noastre și asupra tratamentului pe care autoritățile îl uh, răspun anumitor probleme. Trebuie să ne gândim la noi soluții și să nu uh, utilizăm soluții ad hoc așa cum s-a făcut în, ultimul, în ultimii ani. Să ne respectăm principiile și, în ultimul rând, să vedem în ce măsură sunt uh, influențate valorile noastre de astfel de tendințe. Profesorii Jean Monnet sunt uh, într-o poziție în care pot juca un rol cheie într-o transforme drepturile fundamentale și să le facă o realitate tangibilă. Sunt vremuri ale unor provocări interesante și ale unor șanse deosebite. Vă mulțumesc mult! Merci de nous avoir euh, transmis Mulțumesc pentru că ne-ați uh, transmis uh, intențiile doamnei comisar Reding și mulțumesc și pentru că ați descris uh, domeniul în care comisia pare foarte deci-, decisă să intervină. Se pare că este vorba despre un domeniu destul de vast. Acum vom schimba perspectiva și vom da cuvântul reprezentanților mediului academic, de fapt mediului universitar, și o voi ruga pe doamna Elizabeth Guild de la Universitatea Nijmegen și profesor de, economi, de economie să ia cuvântul. Mulțumesc! E onoare să mă aflu astăzi aici și să discut cu dumneavoastră un subiect atât de important. Aș dori să mulțumesc tuturor celor din echipa Jean Monnet pentru că m-au invitat și să subliniez cât de important este acest program Jean Monnet? E o parte fundamentală a setului de programe europene în domeniul educației de nivel înalt. Și e atât de important să aducem la oaltă pe uh, profesori și pe academicieni pentru a discuta importanța dreptului european. Cât, atunci, acum când vorbim de drepturi fundamentale, e greu de discutat într-un timp atât de scurt impactul pe care tratatul de la Lisabona îl are și îl va avea asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Există trei motive principale. Primul, cetățenia Uniunii Europene a ajuns la Carta Drepturilor sale, această Carte Europeană a Drepturilor Fundamentale – iar uh, scheletul cetățeniei capătă acum carnea, uh, materia uh, până la urmă. Această carte transformă cetățenia europeană și redefinește cine are dreptul la astfel de drepturi și cine se poate numi un cetățean european. În al treilea rând, această carte nu face parte nici dintr-o Constituție în uh, sensul statelor naționale și nici nu e un tratat uh, internațional, nici în sensul Convenției Europene. Este un nou mecanism pentru drepturi și transformă relația dintre individ și stat printr-un alt fel de drepturi care provin și care sunt uh, înglobate în principiile Uniunii Europene. În această prezentare mă voi referi la toate aceste trei motive pentru a regândi drepturile fundamentale uh, care ne parvin acum prin noul tratat. Și vreau să spun trei elemente. A fi cetățean a Uniunii Europene e mult mai interesant acum pentru cetățenii statelor membre. um, uh, drepturi pe care s-ar putea să nu le aibă de la cetățenia națională sunt, uh, le sunt uh, prezente acum prin cartă și prin cetățenie europeană. Definind în cartă cine are drepturi în Uniunea Europeană, am schimbat definiția cetățeniei și există tot mai mulți tot mai multe drepturi, tot mai mulți deținători de drepturi deci nu doar cetățenii statelor membre, ci și cetățeni din state terțe. Iar în al treilea rând, dreptul la aceste drepturi nu mai depinde doar de acorduri uh, constituționale, naționale sau de acorduri internaționale cu toate dificultățile care țin de acestea. Acum, ele pot fi folosite de uh, cetățeni Și voi uh, începe prezentarea mea prezent câteva aspecte cheie ale cartei, după care um, voi studia cum anume s-au uh, modificat ele. Cartea europeană a fost adoptată în anul 2000 de către cele trei instituții centrale. Convenția e o realizare foarte importantă și desigur că există controversă și dezbatere în jurul ei. Intenția fusese ca ea să codifice drepturile pe care cetățenii UE le aveau deja și nu exista vreun obiectiv de a extinde aceste drepturi prin virtutea cartei. Însă, cum se întâmplă cu astfel de acțiuni de consolidare a drepturilor pe care cetățenii le au deja, punându-le la oaltă într-un singur document, Există un efect uh, centrifugal. Drepturile duc la mai multe drepturi. Interacțiunea între drepturi și necesitatea de a profita de astfel de drepturi pentru a putea accesa altele devine aparentă într-un astfel de efort. Însă, în 2000 a existat opoziția unui stat membru și astfel carta nu s-a regăsit în amendamentele Consiliului de la Nisa. A durat până acum ca acest document să se regăsească în documentele UE. S-a făcut referire la această carte în toți acești ani. S-a făcut referire și de uh, judecători în statele membre și încet încet i-a crescut uh, importanța. Cu toate acestea a rămas în afara setului de documente cu caracter obligatoriu, cu forță juridică. Repararea acestei situații nesatisfăcătoare a fost importantă pentru multe state membre și multe instituții dintr-un set întreg de motive și voi menționa câteva. Statele membre trebuie să aibă încredere că acordurile constituționale cu poporul nu sunt subminate de măsurile europene uh, din uh, lipsa unui set de drepturi la nivel european. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să aibă un singur document care stabilește ce drepturi există în uh, legislația europeană, astfel încât acest lucru să fie clar pentru autoritățile statelor membre și pentru cetățeni. În al treilea rând, pentru că Uniunea Europeană se angajează în domenii care afectează cetățenii, e nevoie de o putere corespunzătoare care să ne asigure că puterea statului nu depășește sau nu crește în detrimentul puterii poporului. De asemenea, e important ca și drepturile omului să fie stabilite foarte clar Instanțele naționale trebuie să uh, pot avea încredere că legislația europeană nu e adoptată numai în conformitate cu drepturile fundamentale, ci că în aplicarea acesteia și în transpunere, cei uh, afectați pot uh, pune la îndoială aceste elemente, având niște drepturi foarte clare pe care se pot baza. Coerența legislației europene se bazează pe respectarea drepturilor omului ca obligația statelor membre sub Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și alte acorduri internaționale și aceasta nu trebuie subminată de legislația europeană. Ce înseamnă deci această carte? Stabilește un set de drepturi pe care cetățenii le au. Există în acest sens șapte capitole care sunt numite demnitate, libertăți, egalitate, solidaritate, drepturile cetățenilor, justiție și dispoziții generale. Juriștii au discutat pe larg dacă diferitele capitole pot avea efecte legale diferite. Au mai existat astfel de discuții în uh, istorie și din punctul meu de vedere, citind carta, nu există un fundament uh, substanțial care să spună că dispozițiile din capitolul demnitate sunt diferite juridic de cele din alt capitol. De exemplu, articolul 2 conține dreptul la viață. El reflectă o dispoziție asemănătoare în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Uh, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului nu a pus niciodată la îndoială acest, uh, aplicabilitatea acestui drept și a interpretat-o în cazuri uh, corespunzătoare. Deci, Carta Europeană stabilește drepturile indiferent de titlul capitolului în care ele au fost plasate. Drepturile uh, din cartă provin din două domenii. Drepturi care au existat deja în legislația europeană, de exemplu pentru cetățeni europeni dreptul la liberă mișcare, articol 45, și în al doilea rând Convenția Europeană pe drepturile omului și protocolele acesteia. Aici carta spune clar că dat fiind că conține drepturi care corespund celor din cartă, sensul și domeniul de aplicare al acestora trebuie să fie același ca în cazul Convenției Europene. Cu toate acestea, dispoziția nu uh, interzice legislației europene să ofere protecție mai largă. De exemplu, uh, dreptul la respect pentru viața privată și de familie trebuie să meargă cel puțin uh, atât de departe ca în decizia curții în cazul Gillan and Quinton din 12 ianuarie 2010. Acolo s-a stabilit că dreptul uh, Regatului Unit, care permite ofițerilor de poliție să oprească și să percheziționeze indivizi pe baza discreției lor, a încălca acest drept la viață privată. Există implicații foarte clare în domeniul libertăților, securității și justiției și în acest caz, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a considerat că data, uh, baza de date a Regatului Unit uh, pe uh, amprente și ADN al persoanelor care nici măcar nu au fost suspectate vreodată, din nou că aduce atingerea acestui drept la viața privată. Iar programul de la Stockholm, la care s-a făcut referire în această dimineață, cere ca Comisia, citez, să uh, cerceteze dacă și cum autoritățile unui stat membru pot obține informații rapid de la autorități private sau publice din alt stat membru fără a utiliza măsuri coercitive sau fără a utiliza puterea autorităților judiciare din alt stat membru. La fel se cere comisiei să verifice cum uh, poate fi îmbunătățită cooperarea polițienească operațională, <clears throat> de exemplu cât privește incompatibilitatea sistemelor de comunicație și altor echipamente, utilizarea de agenți sub acoperire și, dacă e necesar, să tragă niște concluzii operaționale în acest sens. În desfășurarea acestor activități, Comisia va trebui să studieze jurisprudența Curții pentru Drepturile Omului și să se asigure că acțiunile sale nu încurajează sau nu încearcă să justifice încălcări ale drepturilor individului cât privește schimbul de uh, amprente, uh, celule sau ADN. Pentru că păstrarea acestor uh, acestor mostre eh, nu eh, contravine articolului, scuze, păstrarea mostrelor contravine articolului 7 al carte. În al doilea eh, punct aș dori să mă refer la această carte dreptul la a vota și a fi ales sunt limitate strict la cetățenii Uniunii Europene. De asemenea, dreptul la libertate, și, eh, la mișc- liberă mișcare și eh, rezidență și protecție consulară și diplomatică. Dar și în capitolul care, vor, care poartă în titlul denumirea cetățeni, există drepturi tuturor celor din Uniunea Europeană, indiferent că sunt cetățeni sau cetățeni state terțe. De exemplu, articolul 41 vorbește de dreptul la bună administrație apare în, în capitolul drepturilor cetățenilor și spune, citez, fiecare persoană are dreptul să, ca problemele sale să fie tratate imparțial, corect și în decurs de timp rezonabil de către instituțiile și autoritățile Uniunii Europene. Deci aici fiecare persoană, asta chiar înseamnă fiecare persoană și nu doar cetățeni. Uh, deci, indiferent că persoanele sunt uh, prezente din când în când pe teritoriul Uniunii Europene sau, de fapt, oriunde altundeva uh, în lume dacă interacționează cu autoritatea europeană. Aceste instituții vor include și autoritățile statelor membre dacă ele uh, transpun legislația europeană. Deci cel care cere azil într-un stat membru are dreptul să se bazeze pe articolul 41 din cartă și cere uh, ca cererea sa să fie discutată imparțial și corect într-o perioadă apreciabilă de timp, pentru că această cerere trebuie să corespundă a legislației secundare de la nivel european. Deci un palestinian a partit din Cipru, după 17 ani, a primit un răspuns la cererea sa de cetățenie cerere care a fost respinsă. Aceasta oferă T.H. Marshall, sociologul britanic, încă oferă un loc de plecare foarte bun pentru a înțelege semnificația cetățeniei. Activitatea sa, lucrările sale sunt foarte influente pentru că oferă o modalitate de a vedea cetățenia Uh, care depășește ideile legate de rasă și națiune. Conform lui Marshall, cetățenia descrie procesul de acumulare a unui grup de drepturi de către persoane. Persoanele care se află pe un teritoriu și se supun unei autorități și solicită aceste mănunchiuri de drepturi, și pe măsură ce aceste solicitări sunt îndeplinite, astfel se creează cetățenia. El a analizat cum uh, au fost obținute drepturile civile în secolul XVIII și apoi în secolul XIX cu extinderea uh, dreptului de vot universal și în final drepturile sociale în secolul XX. Acest cadru este adecvat pentru examinarea cetățeniei europene. Dacă ne uităm la grupurile de drepturi pe care cetățenii europeni le-au obținut uh, prin intermediul tratatelor europene, descoperim că s-a trecut de la dreptul de a lucra și în acest scop de a circula și de a trăi oriunde în teritor- pe teritoriul european, până la drepturi politice și mai curând drepturi sociale. Trebuie menționat că noul sistem de securitate socială european, care a intrat în vigoare pe 1 mai 2010, revoluționează drepturile persoanelor din Uniunea Europeană pentru a se bucura de drepturi sociale și egalitate oriunde ar s-ar afla. In the EU today, third country national and national în Uniunea de astăzi, uh, cetățenii statelor terțe se bucură de drepturi europene printr-o serie de instrumente care au fost adoptate. Printre acestea se numără directiva privind cetățenii rezidenți uh, pe termen lung din state terțe, cea care prevede dreptul la reședință și libertatea de circulație. Pentru uh, cetățenii unor state terțe care au uh, locuit uh, timp de 5 ani într-un stat membru. Directiva privind fa- reunificarea familială prevede dreptul ca cetățenii din state terțe, rezidenți în uh, cadrul Uniunii Europene, să își aducă și uh, familia. Apoi directiva privind studenții și cercetătorii, care permit um, uh, acceptarea și re, um, oferirea unei reședințe cetățenilor din state terțe. Expulzarea unui cetățean unui stat terț depinde și de prevederile cartei dreptul la respectarea vieții private și familiale a fost uh, menționat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca fiind uh, dreptul la protecție împotriva expulzării. Jurisprudența trebuie să fie aplicabilă în cadrul Uniunii Europene prin intermediul cartei. Prin intermediul legislației secundare privind uh, cetățenii din state terțe, este clar că aceștia obțin grupuri de drepturi, așa cum le uh, descrie Marshall. Și acestea sunt dezvoltate și extinse de către cartă. Aproape toate drepturile din carte se aplică nu doar cetățenilor europeni, ci și cetățenilor unor state terțe. Aceștia obțin uh, o serie de drepturi într-o manieră care se aseamănă cu cea descrisă de Marshall atunci când descrie conceptul de cetățenie. Putem spune că cetățenii statelor terțe au dreptul de a-și uh, aplica cetățenia prin intermediul Cartei Drepturilor. Diferența dintre drepturile cetățenilor europeni și drepturile cetățenilor din alte state s-a diminuat odată cu adoptarea cartei care oferă aproape drepturi egal, egale tuturor celor care se află pe teritoriul european. În primul rând, e vorba despre doctrinele constituționale. Drepturile majoritatea doctrinilor constituționale includ nu doar mecanisme prin care se determină și se aplică guvernarea, dar și abordarea pe baza um, Convenției privind uh, drepturile. Autoritățile dincolo de stat pot fi sau nu de acord cu o convenție a drepturilor, dar acest lucru este irelevant acolo unde se um, adoptă o astfel de lege pentru a asigura bună aplicare a drepturilor. Alternativ, în mod alternativ, în urma eșecului constituționalismului pentru a proteja cetățenii din Europa, pe care le-am văzut în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost dezvoltate drepturi umane prin intermediul tratatelor. Statul, prin intermediul acestor tratate, se um, garantează că va respecta și va asigura drepturile omului înscrise în tratatele internaționale pentru oricine care se află în jurisdicția sa. Mecanismul de stabilire a conținutului drepturilor omului conținută de aceste tratate uh, revine în primul rând administrațiilor naționale. În al doilea rând, instanțele naționale decid care este semnificația tratatului internațional. Și uneori, apare și o instanță, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a fost creată în situația în care un individ lezat poate face o plângere. Cu toate acestea, acest ultim caz este o excepție. Carta nu este o Constituție națională, nici un tratat internațional privind drepturile omului, ci depinde de ordinea juridică a Uniunii Europene și pentru interpretare și aplicare depinde de mecanismele legislației europene. În acest sens, impune obligații privind obligații autorităților de stat care nu pot modifica aceste prevederi. Interpretarea finală revine Curții Europene de Justiție, care îi se poate adresa orice instanță națională pentru a obține interpretare. Atunci când se oferă astfel de interpretare. Aceasta este obligatorie pentru administrațiile naționale, cât și pentru instanțele naționale. Dacă ne gândim la statul weberian definit de teritoriu, popor și birocrație, și care poate reclama monopolul asupra utilizării uh, legitime a violenței, carta semnalizează transformări fundamentale în Europa. În primul rând, este rezultatul negocierilor supranaționale, discuției și adopției. A fost uh, ratificat de toate statele membre prin tratul de la Lisabona, dar nu este rezultatul unui sistem național dintr-un stat membru. Puterea de a crea acest act uh, al drepturilor descrie o autoritate care nu revine statului weberian. Cu toate acestea, carta modifică solicitarea autorităților de stat uh, care reclamă monopolul asupra utilizării legitime a violenței. Și mă refer acum la cele spuse mai devreme în ceea ce privește jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza împotriva Regatului Unit și programului de la Stockholm și impactul pe care îl va avea asupra utilizării violenței. Persoanele um, cărora li se aplică drepturile înscrise în cartă nu pot fi limitați de un act din partea unei autorități naționale. De exemplu, autoritățile unui stat nu pot decide că dreptul la viață privată și familială se aplică numai cetățenilor naționali. Conform cartei, trebuie să accepte că aceste drepturi se aplică și altor cetățeni care se găsesc pe teritoriul lor. De asemenea, carta le cere să asigure respectarea acestor drepturi în ceea ce privește cetățenii ai unor state terțe care se află în jurisdicția lor, fie că se află Uh, în mod legal sau ilegal pe teritoriul lor. Poporul este cel care poate cere respectarea drepturilor din cartă. Acestea, aceștia, aceste persoane nu sunt poporul din statul weberian și nici nu se pot limita la acel grup. Și, în final, teritoriul căruia îi se aplică drepturile cartei nu pot fi modificate printr-un, de, un, de către un stat membru. Capacitatea statului de a stabili drepturile înscrise în cartă nu se va aplica numai unei părți a teritoriului, ca de exemplu ceea ce au făcut autoritățile australiene când au exclus um, insula Christmas, care rămâne parte a Australiei, dar nu pentru solicitări de azil. Cu toate acestea, autoritățile din statele membre sunt obligate să asigure respectarea drepturilor din cartă tuturor persoanelor care au dreptul Am încercat să vă prezint uh, schimbările majore pe care le aduce tratatul de la Lisabona pentru cetățenii Uniunii, printre care se numără accesul la drepturile fundamentale prin efectul juridic acordat tratatului de la Lisabona, prin tratatul de la Lisabona, Cartei Europene a Drepturilor fundamentale. Există trei consecințe majore. În primul rând, cetățenii europeni acum au o carte a drepturilor care este obligatorie și pe care autoritățile din statele membre trebuie să o respecte în conformitate cu datoria de bună credință către Uniunea Europeană. În al doilea rând, cetățenii din state terțe sunt din ce în ce mai asemănători cu cetățenii Uniun Uniunii Europene pentru că au fost incluși ca beneficiari ai drepturilor cărții cartei în aceleași condiții ca și cetățenii europeni. Și, în al treilea rând, carta oferă o nouă sursă de drepturi pentru cetățenii din Europa, care nu pot fi modificați, modificate de um, autoritățile unui stat membru, deoarece acele drepturi reprezintă o, o sursă de um, probleme. statele membre și autoritățile din statele membre vor avea mai multă încredere în alte instituții și mai multă încredere în toate autoritățile Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție! Merci, madame, pour cette analyse juridique. Mulțumim, doamnă, pentru această analiză juridică judicioasă a dinamicii uh, Cartei Drepturilor și uh, domeniului care îi se aplică. Dau acum cuvântul uh, domnului Dusan Sijanski, profesor emerit de la um, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Geneva. Doamnă președinte, stimați colegi, permiteți-mi să vă prezint foarte rapid și dintr-o perspectivă total diferită acest subiect, dar respectând și cele menționate de antevorbitorii mei. Mă voi referi la aspectele politice legate de cetățenia în Europa. Am o structură foarte simplă. În primul rând, voi discuta despre spațiul politic european, care tocmai se creează. Apoi, mă voi referi la democrație din două perspective, democrația reprezentativă pe care o cunoaștem și democrația directă, care tocmai uh, este introdusă în sistemul european. O a doua parte se va referi la diferitele tipuri de consultare. Mecanismele organelor deja existente, precum și uh, mecanismele comisiei, reprezintă mijloace prin care cetățenii pot avea acces la procesul decizional. Și, în final, voi ajunge la concluzii și concluziile se vor referi, în primul rând, la întrebarea ce trebuie să facem și ce vom putea face pe plan imediat pentru ca tinerii să înceapă să se intereseze de soarta Europei, pentru că în curând ne vor lua locul, iar eu sunt uh, printre primii care vor fi înlocuiți. Deci ce putem face din acest punct de vedere? Cred că există trei axe pe care le voi menționa pe scurt. Apoi, prezentarea și introducerea unei educații civice europene. În al doilea rând, educația generală din școli și a treia axă constă în prezentarea metodei științifice. Și în final, voi face câteva reflexii personale care um, vor fi o reacție la concluzia domnului președinte Barroso și voi vorbi în nume personal, așa cum veți vedea imediat. Spațiul politic european va fi primul subiect. Pentru prima oară, în acest tratat, persoana Omul se găsește în centrul acestui tratat și în jurul lui sunt menționate toate drepturile și libertățile la care a făcut referire colega noastră mai devreme. Ce mă interesează în primul rând este libertatea de opinie, libertatea de a gândi. Libertatea de expresie, de informare și de asociere. Iată libertăți care se găsesc la baza democrației europene. Vom analiza aceste elemente imediat. Paolo. Un alt aspect interesant uh, din punct de vedere al științelor politice este introducerea partidelor politice și recunoașterea că partidele europene trebuie să exprime într-un viitor apropiat voința popoarelor. Democrația reprezentativă. Nu e nevoie să insist pe acest subiect. Știm foarte bine ce face Parlamentul European și ce înseamnă el pentru noi, însă Știm că acesta își creează propriile puteri prin intermediul codeciziei, prin intermediul diferitelor domenii introduse de către tratatul de la Lisabona. Toate acestea îi conferă mai multe puteri. Și întrebarea pe care mi-am pus a fost următoarea. Cum se face că nu există o relație între puterile care cresc acum și rata de participare? Ce am constatat este că rata de participare a cetățenilor scade în timp ce puterile cresc. Deci mă întreb dacă nu există un deficit de informare a cetățenilor ca să știe că Parlamentul nu mai este o instituție cu rol consultativ, ci că deține puteri reale. Iată deci un prim punct interesant. O a doua observație am făcut o comparație cu participarea din statele membre și am văzut că participarea este mai mare, dar în două state federale participarea este de 50%, Statele Unite și Elveția. În Elveția avem o rată de participare de 45% la alegerile de la Parlamentul Elvețian. Când asta se întâmplă, suntem uh, foarte mulțumiți pentru că considerăm că este un succes. Deci trebuie să ținem cont de faptul că în structuri în care puterea nu este foarte precisă sau în care relația nu este directă între votul dat, pentru că în Elveția se votează pentru Parlament, dar nu se știe cine vor fi consilierii federali. De asemenea, noi votăm aici pentru cetățeni, pentru uh, parlamentari. Eu sunt și eu cetățean european, cetățean grec, dar nu știm cine va fi membru al comisiei, cine va fi președintele comisiei. De Jacques Delors. De unde și propunerea lui Jacques Delors trebuie să stabilim o legătură între rezultatul votului și alegerea președintelui. Uh, Sigur, consecința ar fi fost să se dea posibilitatea președintelui să-și constituie comisia și nu să vadă că membrii comisiei îi sunt impuși și să trebuiască să poarte negocieri și discuții, discuții deseori dificile. Acesta este un prim aspect. În al doilea rând, ceea ce constatăm, în ciuda previziunilor Uh, a lui Ras, vă amintiți integrarea europeană, Ernst Ras spunea că vor exista evoluții simultane către crearea unor partide, uh, dar nu avem decât uh, un embrion de astfel de partide, apoi, în paralel cu competențele economice sociale, asistăm la uh, apariția în număr tot mai mare a unor uh, asociații, uh, grupuri de uh, cetățeni. Și constatăm că nu așa stau lucrurile. În al treilea rând, Parlamentul, cu creșterea acestor competențe, a devenit uh, ținta grupurilor de presiune. Înainte, îmi amintesc, mă Uh, plimbam pe culoarele Parlamentului cu parlamentari care spuneau nimeni nu este interesat de noi. Și acum nu știu cum să mai scape de cei care se interesează de ei, pentru că acesta este uh, un indicator al puterii pe care uh, o are o instituție. Pentru politologi este important să existe observații care sunt rezultatul practicii acestor grupuri. Regula este de a influența procesul decizional și rezultatele acestui proces și de a acționa nu uh, fără sens, ci eficient. Nu întotdeauna lucrurile stau așa, dar acesta este obiectivul vizat. Este interesant așadar să constatăm că în această privință avem un element pozitiv la nivelul Parlamentului European. Participare directă. Desigur, introducerea inițiativei în viața politică a Uniunii Europene uh, este uh, un progres uh, important. Sigur, un milion de cetățeni pot să prezinte o inițiativă. Un regulament a fost adoptat în acest sens de comisie și adoptat de uh, Parlament se arată cum se poate ajunge la o inițiativă și cum poate aceasta fi supusă la vot. Este interesant că există condiții uh, în ceea ce privește numărul de state, o treime din numărul statelor membre. Apoi, la nivelul de participare există condiții. Este diferit de ceea ce avem în Elveția, unde, de pildă, inițiativa se lansează independent de cantoane, ea se, se situează la nivel federal elvețian. Mai este și problema admisibilității inițiativei. Este interesant de constatat și legătura cu ceea ce am auzit. Dacă inițiativa se referă la ceva care este contra valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, această inițiativă nu este admisibilă. La fel cum uh, și inițiativa nu se poate referi decât la domeniile unde Comisia este competentă. De ce? Pentru că această inițiativă, contrar a ceea ce, ce are drept efect uh, inițiativa elvețiană, aceasta odată votată este înscrisă în Constituție, în vreme ce aici, în Uniunea Europeană, inițiativa nu face decât să pună în mișcare Comisia și îi cere să hotărască uh, și să uh, elaboreze o propunere pe care să o, o prezinte Consiliului. Deci există o diferență. Aici rămânem în continuare cantonați în procesul decizional pe care îl cunoaștem, Comisia propune, Parlamentul dispune și Parlamentul și el co-decide în procesul legislativ. Iată așadar diferența esențială pe care o văd. Deci, după cum vedeți, lucrurile sunt mult mai directe în Elveția pentru considerăm că avem un popor elvețian în ciuda diviziunilor care există, pe, în vreme ce aici se calculează în funcție de state și criterii bine stabilite, bine definite. Regulamentul în această privință este destul de complicat știu că chiar și într-un stat mic cum este Elveția e greu de a pune în mișcare o inițiativă și bănuiesc că așa va fi și în Uniunea Europeană uh, din cauza acestor cerințe și proporții uh, stabilite în regulament. Apoi, contactul direct uh, între cetățean și putere sunt petițiile. Petițiile sunt interesante din două puncte de vedere. În primul rând, Există mai bine de o mie de petiții în fiecare an. Pentru noi, politologi și pentru sociologi, examinarea conținutului, urmărirea acestui proces de petiție este o formă de participare la procesul Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că petițiile vor avea întotdeauna un impact asupra puterii în cadrul Uniunii Europene, însă la nivel sociologic e interesant să vedem dacă suntem pe cale de a crea un spațiu politic european, cu, despre care vorbesc mai mulți autori. Iată așadar câteva elemente, nu o să le menționez, apoi mediatorul, este de asemenea accesul deschis uh, Uh, cetățenilor, avem audierile care se dezvoltă. E vorba de un proces care durează de niște ani de zile. Un alt tip de participare cetățenească este participarea la referendumurile pe plan național pentru că această participare și știm că în ceea ce privește Constituția, acest lucru a suscitat o dezbatere amplă în Franța. Nu spun că această dezbatere uh, a avut uh, argumente și o înțelegere greșită și totuși cei care au votat împotrivă au spus noi credem în Europa ne întrebăm cum poți să crezi în Europa și să votezi împotrivă. Însă au fost o serie de argumente în acest sens. Acest lucru a animat dezbaterea în Franța. Îmi amintesc de o altă dezbatere care a avut loc în 1954 în uh, legătură cu ODC-ul. Asta nu a dus la o mai bună cunoaștere nici a viitorului nici a actualității sau funcționării Europei. Nu cred. Însă, ceea ce ne face pe toți să avem semne de întrebare este că cum putem să acceptăm ca un referendum care pe plan național este expresia democrației, dar care, după părerea mea, este antidemocratic la nivel european, pentru că avem o minoritate de cetățeni uh, cu o rată de participare de 60%, să spunem, care poate să blocheze, așa cum au fost lucrurile, Constituția. Deci e un semn de întrebare foarte serios pentru, pentru noi. Și de aici proiectul unui posibil referendum european. Pentru că dacă din nou vom avea în fața noastră uh, tratate de uh, bază. Giscard d'Estaing a spus că acest tratat este pentru eternitate, însă nu trebuie să credem ce spun uh, uh, oamenii politici, mai ales atunci când aceștia au fost și autorii tratatului. Însă ceea ce este interesant de văzut este că de ani de zile am trăit actualitatea unor tratate care modificau structura tratatului care le dăduse naștere. Și asta s-a întâmplat timp de 60 de ani. Au fost uh, inventate noi competențe. Mă întreb dacă nu trebuie să avem un referendum european și ca cu titlu anecdotic o să vă amintesc că generalul de Gaulle a fost primul care a propus referendumul european. Deci, măcar din respect pentru general, trebuie să ne gândim la posibilitatea unui referendum atunci când e vorba de schimbări fundamentale de noi Constituții în viitor, o să mă așteptăm până se va întâmpla acest lucru, știu, însă un astfel de referendum ar putea să se inspire din ceea ce avem în Elveția, unde este necesară o dublă majoritate, majoritate a populației și majoritatea cantoanelor. Și pentru a face o apropiere cu tratatul de la Lisabona, deci ori la nivelul Consiliului în 2014 o să ținem cont de oarecare majoritate, 60% a statelor și a populației. Este un uh, demers cu caracter federal. Este reprezentarea unităților care fac parte din Uniune și în același timp a populației. Iată o cale care rămâne deschisă pentru viitor. Consultările. Nu o să intru în amănunte, pentru că știm ce s-a produs în Europa. Formarea puterii europene a dus la apariția unor grupuri de cetățeni, asociații, grupuri de lobby, organizații profesionale și așa mai departe. Există sute de astfel de entități. Unele surse spun 1500 până la 3000 de grupuri de lobby. Uh, se citează de la 500 până la 1000 de grupuri uh, de profesioniști. Constatăm că există un paralelism. Și atunci când tratatul prevede, de pildă, că în domeniul sănătății va, vom avea recunoașterea noilor practicieni osteopați, osteopații creează în mod uh, automat o asociație care discută cu puterea. Deci asta în paralel cu un nou strat social cu participarea directă și indirectă a cetățenilor. Cunoaștem toate aceste instituții, toate aceste organisme multiple. Aceste organisme pot fi instituționalizate, așa cum a fost fostul Comitet Economic și Social. Este suficient să treci prin dreptul clădirii acestuia pentru a vedea care este dezvoltarea pe care a cunoscut-o CESE. El, după părerea mea, Uh, are un defect, nu este suficient de reprezentativ. Sunt prea puțini membri pentru a putea reprezenta într-un mod echilibrat diferitele interese. Spre deosebire, asociații cum ar fi COPA, Business Europe uh, sau sindicatele coordonează membrii în interiorul CSE. Deci este vorba de procese sociale care sunt extrem de importante, pentru că acestea creează bazele și permit accesul cetățenilor. Există și mai interesant Comitetul Regiunilor, Comitetul Regiunilor care cere ca persoanele alese să fie în Comitetul Regiunilor. Marea problemă a Comitetului Regiunilor este reprezentativitatea pentru că există o mare dezechilibru între regiunile noastre. Uh, regiunea din uh, Belgia, dacă acestea, regiune din Belgia, dacă acestea continuă să există, sau landurile din Germania, sau regiunile din Spania, și să le comparăm cu alte țări, cum ar fi Franța, unde regiunea abia începe să trăiască. Există multe dezechilibre. Există țări care nu au uh, tradiții regionale. Uh, Grecia nu cunoștea regiunile, nici Portugalia. Încet, încet au trebuit formate pe plan politic și pe plan economic. Avem o serie întreagă de indicatori care arată că există o convergență de interese privind Uniunea Europeană și acest uh, proces. Apoi, importanța uh, mass mediei, uh, think tank-urile care au fost create, toate acestea sunt interese care se creează și pe care le putem observa. Și ajungem la întrebarea mea. Ce să facem pentru tineri? Asta mi se pare extrem de important pentru viitor. Cred că o educație civică europeană este indispensabilă. Dacă privim în dreapta și în stânga, unde găsim această educație? Practic nicăieri. Anumite institute care existau și care uh, vroiau să pună bazele unor manuale pentru astfel de educație au dispărut. Uh, cred că Comisia și de Digi uh, Cultură și Educație ar trebui să analizeze acest lucru. Doamna Parc a fost foarte interesant în ceea ce a spus, însă aș fi vrut să vorbească de obiective precise despre care se discută și care nu au fost realizate. În această educație trebuie să introducem un element concret pentru a interesa pe tineri, uh, să găsim probleme și să le arătăm că acestea pot fi rezolvate, dar nu numai pe plan regional, ci trebuie să mergi pe plan european și chiar mondial, este o formă de asociere a tinerilor pentru că aceștia uh, se interesează foarte mult de mediu, de pildă. Pe de altă parte, putem să avem și simulări în cadrul cărora fiecare în diverse uh, structuri simulează Uniunea Europeană și se învață astfel cum funcționează aceasta în practică. Educație europeană, pe scurt, dimensiunea. În primul rând, prezentarea istoriei și citez uh, noul manual franco-german, care este remarcabil, care pune întrebări și care oferă două perspective convergente ale aceluiași fenomen. De pildă, prima, primul război mondial, a doua, al doilea război mondial, perioada interbelică. De ce să nu procedăm la fel și Comisia ar trebui să aibă inițiativa? De ce nu procedăm așa la nivel european? Pentru că tot ceea ce se povestește în mod diferit are uh, un potențial de exploziv uh, social pentru tineri uh, și de mișcări anti-europene în rândul tinerilor. Acest lucru mi se pare interesant și important și am putea să introducem elementele valorilor europene, a principiilor democratice, ceea ce cunoaștem și se situează la un nivel oarecum uh, în mișcare și care nu ajunge la noile generații. Cât despre educație, Există și alte elemente care sunt uh, importante, uh, istoria în sine, frontierele. Să arătăm cum au fost uh, create acestea. Astăzi avem cazul noului guvern maghiar care a permis pașapoarte maghiară celor de origine maghiară care trăiesc în țările învecinate Dar care este frontiera? Oare trebuie să dăm o asemenea importanță frontierei? Aceasta era ambiția Marii Croații, Marii Serbii. Din potrivă, noi trebuie să studiem valorile noastre, să le aprofundăm, să vedem ce se întâmplă în diversele țări. Un al treilea element ar fi o prezentare a istoriei, o introducere în istoria uh, Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm că aceasta începe ca act politic uh, între cele două războaie mondiale. După cel de-al doilea război mondial, abia se instituise pacea că uh, au apărut mișcări supranaționale partidele liberale, socialiste s-au reunit, s-au strâns la nivel european pentru a promova ideea Europei, a economiei și la nivelul educației. Și cred că trebuie să ținem cont uh, în ceea ce facem în viitor de acest lucru. mi am că am citit un uh, document al Comisiei cu ani în urmă care vorbea despre începuturile integrării europene numai cu uh, Jean Monnet și uh, cu comunitatea uh, economică uh, a uh, energiei atomice. Dar sigur că au fost și uh, alte uh, aspecte care merită prezentate. Apoi, un, un al treilea element, introducerea în domeniul uh, științific. sută din școlile primare din uh, Franța uh, practică această metodă Uh, abordarea științifică cu uh, ipoteze, uh, cu discuții și cu dovezi în acest sens. Pentru că dacă vrem să sporim nivelul generațiilor viitoare, să le, dacă vrem să le permitem să vin, devină într-adevăr cetățeni care participă și nu numai cetățeni care uh, ignoră Uniunea Europeană, există un procentaj de persoane care nici nu au auzit de Uniunea Europeană. Deci pentru asta trebuie să utilizăm diferitele mijloace la toate nivelurile, mijloace de abordare și de cunoștințe și, insist, această metodă ne învață ce este dialogul, ce sunt propriile argumentele cu dovezi și ne învață să îl respectăm pe cel mai bun. De asemenea, drept rezultat, elevii din clasele primare uh, și din gimnaziu învață ce este democrația. Copiii noștri trebuie să știe ceea ce s-a făcut până acum și trebuie să se angajeze în favoarea Europei. Aceasta pentru uh, viitorul Uniunii Europene. Știu că doamna președinte mă privește cu un ochi uh, sever, chiar dacă este foarte drăguță și m-a lăsat să îmi depășesc oarecum timpul. Deci aș mai vrea să fac câteva punctări personale. Dacă aruncați o privire eurobarometrului, o să vedeți că imaginea Europei, în primul rând libera circulație, posibilitatea de a se mișca liber în acest spațiu al libertății. E vorba de imagine, în primul rând. există aproape 50% din oameni care spun că pentru mine Europa este această această liberă circulație în cadrul acestui spațiu. A doua imagine a Europei este moneda euro. 37% sunt convinși că moneda euro este simbolul Europei. Este foarte interesant de constatat că poziția în ceea ce privește moneda euro este aceasta. Și unii se îndoiesc însă de asta, doamna uh, Merkel a dorit uh, mai întâi uh, ca uh, Grecia să fie scoasă din zona euro, apoi a făcut un apel la solidaritate și în ultimul discurs a spus că, sau în cel mai recent discurs a spus că dacă e vorba de un eșec al zonei euro, atunci e vorba de un eșec al Uniunii Europene întoarcerea la o monedă națională ar fi o nebunie și la nivel internațional ar fi o pierdere a prestigiului și a puterii. Deci Europa ca protectoare a cetățenilor este percepută astfel în proporție de aproape 50%. Trebuie să avem și alte sondaje care arată că după dezbaterile care au avut loc pe marginea solidarității între Grecia, Germania și alte state, această, trebuie văzut dacă această dezbatere a redus încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. Cu atât mai mult cu cât Ceea ce se întâmplă poate să aibă, în ciuda eforturilor Greciei, Portugalei și Spaniei, deci în ciuda acestor eforturi, știm foarte bine că aceasta poate să ducă la o creștere a șomajului, la o reducere a uh, pensiilor. Deci, uh, salarii uh, care vor scădea. Suntem pe cale să atacăm Uh, cetățeanul în ce are mai scump, în ce are mai drag, nivelul său de trai. Și asta îi spunem, dacă statul tău mai face vreo mișcare, o să-l sancționăm. Europa este sancțiune, Europa este întruchiparea jandarmului. E bine, eu nu am această imagine a Europei și și cum a spus-o foarte nuanțat președintele Barroso, a spus că trebuie să ne conformăm cu regulile pe care le avem. Asta este principalul scop și nu pedeapsa. Dacă vrem să dăm elan populației, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă la nivelul mijloacelor de comunicare, dar pentru asta este indispensabil ca Europa să-și arate chipul de solidaritate și dinamic, să arate că controlează piețele, ceea ce este indispensabil, dar, după părerea mea, asta trebuie să se facă într-o viziune globală, într-un pachet și nu prin pași de la nivel uh, sectorial, uh, și uh, nu așa cum s-a întâmplat în Germania cu uh, speculații la nivelul băncilor uh, care au fost interzise ca urmare a inițiativei cancelarului Merkel. Nu putem să ieșim din criză fără susținerea populației a cetățenilor. Iar cetățeanului, dacă singurul semnal pe care îl dai este pedeapsa, statul său nu va mai avea drept de vot o perioadă de timp, e bine, acest cetățean o să fie la început descumpănit, o să tacă, dar se va alătura circuitului de tulburări sociale care au avut loc în Grecia și care ar putea foarte bine să apară și în alte țări. Fac un apel ca o astfel de măsură să fie luată și voi încheia exprimându-mi speranța că încrederea uh, va fi de bază. Cetățenii vor crede în continuare în Europa și participarea acestora uh, pentru scoaterea Europei din criză va fi numeroasă. Grupul de intervenție rapidă, Task Force-ul, este, uh, nu este vorba de un Task Force, ci o reuniune a miniștilor de finanțe care s-au reunit spunând că sunt un Task Force și au uh, însărcinat uh, președintele Consiliului European. Ce înseamnă pentru noi asta înseamnă că noi trebuie să acționăm uh, tot mai atent pentru ca și noi să avem rolul nostru în afară de Parlament și uh, Consiliul European. Să sperăm că nu va fi nevoie de o luptă și cum a spus-o președintele Barroso, vedeți că mă uh, exprim foarte liber, a spus unui șef de stat, prietenul său, a spus, ți-l prezint pe Dușan, adică pe mine, el spune, adică eu spun ceea ce gândesc și ceea ce eu, președintele Barroso, nu pot să spun. Mulțumesc! Merci. Alors je retiens votre appel à, la dimension historique, je crois que c'est très important à côté de... Vă mulțumesc și rețin uh, apelul pe care l-ați adresat dumneavoastră, cetățenilor europeni. Mai rămâne o prezentare, domnul Pierre Le Man. Sper că vom avea și o mică dezbatere după aceea. După ce am auzit opinia a doi responsabili politici și doi eminenți profesori, îmi revine să prezint un punct de vedere diferit, un contrapunct. Je m'occupe d'un média européen dont le rôle est d'être Sunt jurnalist și reprezint un organism care joacă rol de mediator între Uniunea Europeană și instituțiile sale și um, organismele care apelează la aceste instituții. Rolul um, meu va fi să pun întrebări și să prezint anumite aspecte, încercând să am o abordare eclectică. Sper că asta va facilita tranziția către dezbaterea la care să participe și sala. Voi încerca să am o abordare mai puțin academică și mai practică. Aș vrea să fie un elogiu adus spiritului practic. Precizez că sunt cetățean francez și european ca majoritatea celor prezenți aici, am două cetățenii, una superioară celeilalte și cetățenia europeană mi-a fost atribuită pentru că am naționalitatea unia dintre statele membre europene. Însă nu, am nu dețin o naționalitate europeană și le doresc copiilor și nepoților mei să aibă cetățenie europeană, naționalitate europeană. Ce înseamnă asta în mai 2010? la șase luni după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ce înseamnă să-mi afirm cetățenia europeană. Ei bine, mă bazez pe câteva drepturi fundamentale care au fost uh, menționate aici mai devreme. În primul rând, dreptul de a vota. Am dreptul să votez și să fiu ales la alegerile municipale și europene din statul membru de reședință care nu este statul de origine. Iată o inovație majoră a tratatului de la Maastricht. Însă aplicarea este destul de relativă, pentru că rata de participare a legătorilor uh, migranți este destul de redusă, cu excepția Belgiei, din motive clare. Și rata de um, absenteism la alegerile europene, um, la ultimele alegeri, a scăzut cu 2,5% față de 2004 și a fost o rată record uh, negativă și un studiu postelectoral ne spune că sentimentul de apartenență europeană este în creștere și că absenteismul înseamnă o sfidare față de politică și nu față de Uniunea Europeană. Însă nu trebuie să ne punem niște probleme în ceea ce privește sentimentele resimțite de cetățenii europeni în astfel de condiții? Apoi, Schengen spațiul de justiție, libertate și securitate. Am dreptul să călătoresc și să stau o perioadă pe teritoriul european. Spațiul Schengen a abolit frontierele interne ale Uniunii Europene și a suprimat controlele la frontierele comune ale statelor uh, semnatare. 22 din statele membre sunt incluse aici și alte trei state, deci 25 de state semnatare în total. Acordurile Schengen au deja 25 de ani vechime și uh, traduc voința de a apropia Europa de cetățenii săi, chiar dacă au fost semnate în afara cadrului comunitar, prin intermediul unui acord de tip uh, interguvernamental clasic. Uh, a durat ceva timp până la aplicare, Zece ani au trecut de la semnare până la începutul punerii în aplicare și odată cu deschiderea progresivă a frontierilor în 93 au trecut 17 ani și fac și observație personală. Blocajele din traficul automobil uh, se găsesc încă la, pe autostrada Bruxelles-Paris. Trebuie să reducem viteza de la 120 la 10 km la oră la graniță, fără motive aparente. Și asta pentru a ține un minut de uh, tăcere în fața acestor bariere care ne separau înainte. Uh, fără să mai fim obligați să răspundem la întrebările, aveți ceva de declarat, uh, alcool, țigări. Deci refuz să cedez acestor uh, șicane care nu se mai găsesc la alte frontiere decât la cea dintre Belgia și Franța. Nu contează șelonul la care ne găsim, european, național, toți suntem responsabili pentru acest obstacol care mă preocupă destul de mult în calitate de șofer și uh, foarte mult în calitate de cetățean european. Pe lângă această remarcă personală, însă, tratatul uh, modifică regulile juridice ale spațiului Schengen și consolidează un obiectiv major, și anume acela de a-l oferi un spațiu al justiției, libertății și siguranței justiție, siguranță, azil, migrație, iată preocupări majore ale cetățenilor europeni, găsim studii Eurobarometru menționate de colegii mei. Așa cum a calculat domnul Monar, domnul profesor care a luat cuvântul dimineață și a vorbit și la Strasburg săptămâna trecută, domnul profesor Monar a calculat că Consiliul Jai, pe care îl numim JAI, deși se numește acum Justiție, Libertate și Securitate, JLS, a adoptat mai mult de 1300 de texte începând din 99 și programul de la Stockholm adoptat în decembrie anul trecut pentru cooperarea polițienească și vamală, protecția civilă, cooperarea judiciară în materie penală și în materie civilă, azil, migrație, politica pentru vize pentru anii 2010-2014 reprezintă 170 de propuneri pe care Comisia abia începe să le transforme într-un plan de acțiune Domnul Malmström are destul de mult de lucru. Deci există un decalaj evident între ambiția europeană pe de o parte și capacitatea statelor membre de a transpune noile reguli în legislația națională pe de altă parte, fără să ținem cont de rezistența obișnuită a administrațiilor naționale, care sunt uh, prost pregătite, prost informate, prost uh, instruite și neîngrezătoare. De aici reiese riscul de, prost, de proastă înțelegere și de respingere acestor proiecte. De aceea, Comisia își dorește să favorizeze recip- uh, încrederea reciprocă, încredere uh, care a fost considerată a fi o condiție sine qua non. Ce trebuie făcut în această situație? Erasmus obligatoriu pentru toți magistrații și polițiștii din Europa? pentru că nevoia de formare este uriașă și tratatul consolidează rolul statelor membre în acest domeniu. Prin urmare, Comisia și uh, Consiliul trebuie să faciliteze această sarcină. Divorțul. Divorțul este o experiență jenantă, mai ales când e vorba despre persoane de cetățenie diferită și care se stabilesc în alt stat. Ei bine, se confruntă în caz de divorț cu jungla legislațiilor. Începând cu 2006, Comisia a făcut o propunere legislativă care să ofere părților posibilitatea de a cădea de acord asupra dreptului aplicabil. Există și partizani și critici ai acestor reforme. Dreptul familiei cere unanimitate la Consiliului, așa că la sfârșitul lunii martie 2010, Vivian Redding, comisar pentru justiție și drepturi fundamentale, dar care nu a putut veni astăzi aici, nu a ezitat să scoată pro- propunerea a 10 state membre de a recurge în caz de divorț la o procedură de cooperare uh, sporită, consolidată. Dacă această cooperare se va concretiza, ar fi o premieră în istoria Uniunii Europene. Statele membre nu au avut voință politică, deși este posibil din punct de vedere juridic începând din 97 de la Tratatul de la Amsterdam. Divorțul transfrontalier va bloca el Uniunea Europeană încă o dată? Consiliul are nevoie de majoritate calificată pentru a da linie verde mecanismelor de cooperare sporită, apoi cele zece state membre interesate sau mai mult de zece vor vota proiectul de cooperare sporită în unanimitate și ceilalți uh, pot să se alăture ulterior. Cetățenii europeni vizați vor avea o alegere de făcut. Și un ultim exemplu și al patrulea de instrument uh, legat de cetățenia mea europeană, Inițiativa cetățenilor. Tratatul de la Lisabona dă o nouă formă de participare publică a cetățenilor europeni și anume inițiativa uh, a unui milion de cetățeni, un număr semnificativ, de altfel. Comisia a lansat o consultare publică în noiembrie anul trecut și a lăsat impresia că voia să limiteze acest instrument. Dar, de fapt, ni se spune că proiectul de regulament pregătit de Comisarul pentru Relații Interinstituționale, domnul Șefcovici, își propunea să prevină frauda și abuzul și să evite o sarcină administrativă inutilă asupra statelor membre. Consiliul și Parlamentul se pare au făcut progrese, lăsându-ne să sperăm un acord în Consiliu în iunie. Pentru a încheia uh, dosarul până la sfârșitul președinției spaniole și va intra în vigoare, dacă nu la 1 decembrie, data aniversară a tratului de la Lisabona, atunci la începutul lui 2011. Și o redacție precum a noastră primește foarte multe întrebări legătură cu această inițiativă. Această inițiativă, suntem întrebați, ne va permite să um, ne opunem uh, inițiativei în ceea ce privește pescuitului de ton în Marea Mediterană? Sau o astfel de inițiativă poate să aibă un subiect legat de societate, cum ar fi purtarea um, vălului integral la burca pe baza drepturilor fundamentale? Eu știu că nu, dar iată ce tip de întrebări primim. Sau altă întrebare. Câți cetățeni din Polonia și din Regatul Unit se vor asocia următoarei inițiative din partea cetățenilor europeni? Aceste țări au aceleași drepturi, dar nu aceleași obligații în ceea ce privește drepturile fundamentale. Mă voi opri aici cu întrebările. Am sentimentul că cetățenia europeană în 2010 prezintă un uh, bilan uh, bilanț uh, destul de redus, dar rămân optimist. Cetățenia europeană rămâne de construit printr-o mulțime de gesturi practice, chiar și pe autostradă. Și pentru că aceasta va fi uh, sentimentul uh, construcției europene, va fi și sentimentul dumneavoastră, nu-i așa? Mulțumesc! Mulțumesc pe un uh, subiect care era destul de vast, ați deschis foarte multe perspective, iată câte căi, uh, câte întrebări în jurul cetățeniei, dreptul pe care îl joacă drepturile fundamentale și cum putem noi, cetățenii europeni, sau provenind din state terțe, să ne poziționăm față de aceste probleme. Iată dezbaterea uh, pe marginea căreia putem primi oricâte întrebări doriți dumneavoastră. Vă rog, văd că avem o solicitare aici. Mulțumesc mult. De fapt, am uh, trei întrebări. Una poate se referă la elemente care pot fi discutate mâine. E vorba de niște sugestii ce au reieșit din discuția din uh, această dimineață, dar și în această după-amiază, rolul Parlamentului European. Deci, în general, prima mea întrebare ar fi următoarea. Cum a discutat Parlamentul relațiile cu Consiliul European? Uh, e un subiect foarte interesant. A fost discutat un pic de dimineață, dar nu a fost uh, tranșat avem această problemă a relațiilor între Parlament și Consiliu. Uh, în trecut a fost uh, un subiect foarte uh, dezbătut și Parlamentul a avut o poziție critică, iar în noul tratat de la Lisabona se pare că acesta este unul din subiectele principale. Și va fi interesant pentru viitorul relațiilor interinstituționale. Așadar, aș dori să știu cum a ajuns Parlamentul European să accepte aceste situații viitoare în uh, relațiile sale cu Consiliul ca instituție nouă pe lângă celelalte instituții. Ajungând acum la subiectul acestei după amieze, aș dori să spuneți câte ceva despre inconsistența între uh, legislația și deciziile Curții de Justiție, pe de o parte, care au fost recunoscute în politica de securitate și care se regăsesc în articolul 215, nu se recunoaște rolul Curții de Justiție după o dezbatere juridică îndelungată și vă aduceți cu siguranță aminte de cazul Mujedin du Peuple și așa mai departe. Și pe de altă parte, poziția Parlamentului European în uh, politica externă. Atât în, uh, în, în tratat nu se vorbește de rolul Parlamentului, spune vorbitorul, deci avem o problemă de consistență. Avem un uh, control ex post, dar nu și unul ex ante. Aceasta ar fi o altă întrebare. Și încă o întrebare foarte pe scurt. Una este uh, necesară. Eficacitatea uh, protejării drepturilor omului, în conformitate cu articolul 267, acțiune în anulare, dacă e un uh, amendament satisfăcător, ținând cont de rolul entităților private și a indivizilor. Mă refer la 267 aliniatul 3, unde e vorba de dreptul indivizilor de a ataca uh, astfel de decizii în instanță. E vorba de eficacitate și atât deocamdată. Mă opresc aici. Mulțumesc. Uh, could you answer the second question? Ați putea răspunde dumneavoastră cele de-a doua întrebări? Doamna Guild? Mă voi referi eu la problema legată de politica externă. Politica externă ține de nu de cetățeni. Uh, există un minister de externe unde Parlamentul are două arme. Pe de o parte, hotărârea asupra bugetului și asupra personalului și vă pot garanta că vom utiliza aceste instrumente. Mulțumesc. O altă întrebare? Pouvez-vous parler dans le ah, micro, s'il vous plaît? Euh, mon nom est Siegfried Magira from... Sunt Siegfried Magira. Sessions, topics, if that... Aș vrea să mă refer la subiectul referitor la drepturi fundamentale și cetățenie. Um, one question to each of us, uh, these points. The... Am o întrebare pentru fiecare. Carta se numește Carta Drepturilor Fundamentale, dar textul spune drepturi și principii. Și aș dori să rog uh, colegii din prezidiu să spună dacă diferențiază între acestea, pentru că eu cred că trebuie să diferențiem, cel puțin din punctul nostru de vedere, drepturi înseamnă că poți merge în instanță și poți primi un răspuns. La fel spunea și antevorbitorul meu, drepturile individuale pot ajunge în instanță, dar nu principiile. Și deci poate îți putea da un răspuns. Iar cealaltă întrebare, capitolul legat de drepturile cetățenilor, aici putem diferenția doar între cetățeni și necetățeni. Eu cred însă că această carte diferențiază între trei grupuri. Cetățeni în general, pe de-o parte, oameni care trăiesc în Uniunea Europeană, apoi non-cetățeni, cei care trăiesc în afară, și cetățeni europeni. Și cred că în prezentarea doamnei Gild această uh, diferențiere nu a fost prea clară. există drepturile cetățenilor europeni și drepturile altor cetățeni, dar nu există a treia categorie. Mulțumesc! Cât privește drepturile și principiile, da, diferențierea între drepturi și principii, când lucram la această carte, în mandat, se diferenția deja între drepturi care pot fi cerute în fața instanței și principii. Și a fost o serie de oameni în acea convenție care au încercat să arate această diferențiere. Apare și în uh, Constituția din Spania, însă au fost colegi care nu au acceptat această diferențiere și erau de părere că principiile erau un fel de drepturi uh, secundare. De aceea am încercat să spunem că drepturile pot fi cerute în instanță și sunt principii după care ne ghidăm și sunt importante, dar au fost colegi care nu au dorit să accepte această diferențiere și de aceea am ajuns la o formă juridică pentru a trata acele cazuri când nu e vorba de un drept, ci de un principiu care poate ține cont și de elementele și principiile juridice din fiecare stat membru. Poate nu e cea mai bună soluție juridică cea pe care am uh, venit noi. O diferențiere, dacă ne puteți spune, spre cetățeni și non-cetățeni? Da. Dacă ne uităm la formulare în cartă, se spune Capitolul 5, drepturile cetățenilor, se spune fiecare cetățean al Uniunii are diferite drepturi. Apoi se spune fiecare persoană, în articolul 41 la care m-am referit, și celălalt grup care se acordă o atenție deosebită la solidaritate se vorbește de angajați și reprezentanții angajatorilor. Deci avem everyone, toți pe de o parte, inclusiv cetățenii Uniunii, dar și cetățenii din state terțe, apoi cetățenii ai Uniunii și apoi angajați. Și angajații includ uh, atât cetățenii state terțe cât și cetățenii europeni. Dar nu sunt de acord că ar exista vreo trimitere la uh, cetățenii membri ai statelor, uh, ter, statelor naționale Mulțumesc mult, îmi pare rău, trebuie să ne oprim aici pentru că mai urmează o a doua sesiune în această după-amiază. Mulțumesc tuturor uh, participanților pentru aceste intervenții foarte interesante. Îmi pare rău că unele întrebări n-au mai putut fi puse aici și declar încheiată această sesiune. Mulțumesc!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

are starting with about 40 minutes delay. Avem o întârziere destul de mare și trebuie să reușim să recuperăm această întârziere. So, ladies and gentlemen, we... Doamnelor și domnilor, începem această sesiune de după amiază. Își dorim, în primul rând, să mulțumesc organizatorilor și gazdelor să le mulțumesc pentru acest program atât de interesant și pentru ospitalitatea de care au dat dovadă. Aș dori personal să mulțumesc pentru că am fost invitat să conduc această ședință. E vorba de noul cadru pentru provocările economice globale cu care ne confruntăm. Acesta este titlul întâlnirii noastre. Avem uh, colegi de nivel foarte înalt, doi colegi cu o carieră nelungată și distinsă, atât în politici naționale cât și europene, și totodată doi academicieni, de fapt trei, pentru că avem un uh, politician care e și academician în același timp, trei uh, deținători ai uh, președinției Jean Monnet în diferite state europene. Înainte de a le da cuvântul, permiteți-mi să mai fac câteva observații preliminare. După o perioadă lungă și adesea traumatică de negocieri și deliberări, ratificări și uh, niște referendumuri. Nu toate au mers prea bine. Depinde cum definim acest bine. Avem acum însă un nou tratat. Unul din uh, principalele obiective era să permită Uniunii Europene să devină mai un actor global mai eficient. Problema e că avem un nou tratat european dar avem și o situație economică foarte diferită dacă comparăm cu începutul perioadei uh, de discuții care au dus până la urmă la acest tratat. Și dori să vă aduc aminte că ceea ce a început ca o criză pe piața americană a devenit o criza financiară la nivel global și apoi o criză care a lovit uh, economia într-un mod pe care uh, nu l-am mai trăit și criza nu a trecut încă. E o criză care a început cu probleme ale băncilor și acum avem probleme ale statelor. Ce aș dori să vă aduc aminte că această criză economică și financiară are efecte politice și sociale care vor mai urma pe parcurs, care vin cu întârziere. Deci mă tem că fraza celebră rostită de Ronald Reagan și anume n-ați văzut încă nimic, este aplicabilă și la această criză și destul de probabil. Criza aceasta marchează, cred, și sfârșitul unei ere o eră lungă caracterizată de liberalizare economică și care iată, liberalizarea piețelor financiare au reprezentat uh, un premergător, dar cred că acum această criză marchează nu doar sfârșitul unei ere, ci sfârșitul unei ere care ar putea duce la o modificare destul de semnificativă în uh, granițele dintre state și piețe. Și cred că asta se va aplica nu doar uh, piețelor financiare, ci și unor elemente precum energia, uh, schimbările climatice. Acolo s-a văzut eșecul pieței Însă sfârșitul unei crize nu duce doar la aceste modificări, ci contribuie și la o accelerare a unui trend, a unei tendințe spre o lume tot mai multipolară. O lume mai multipolară înseamnă o lume mai puțin concentrată asupra vestului. Interesant ar fi să vedem care va fi rolul Uniunii Europene odată cu noul tratat. Și nu în ultimul rând, sfârșitul acestei ere a dus cu sine și sfârșitul uh, acelei perioade, acelei uh, luni de miere pe care, de care se bucura euro. Unii credeau că acea lună de miere va dura la nesfârșit și că acea construcție de la Maastricht pe care o aveam, o construcție care ar putea fi deschis, descrisă ca o construcție postmodernistă care nu ține cont de gravitate, că ne va ajuta la nesfârșit. Iată însă că eurul se confruntă cu cea mai mare criză pe care am avut-o și cea mai mare criză cu care ne-am confruntat în Uniunea Europeană de a, mulți ani de zile. Acestea ar fi elementele de bază. Avem acum cei patru vorbitori și apoi intervenții din partea uh, colegului uh, jurnalist. Vom începe cu domnul Karel de Gucht, comisar pentru comerț, fost uh, ministru de externe al Belgiei și aș dori doar să vă aduc aminte că politica externă a Uniunii Europene a început cu comerțul și comerțul rămâne o parte importantă a politicii externe a Europa, Europei. Domnule de Gucht, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnilor și domnilor, am auzit un citat, lui Jean Monnet îi plăceau citatele. Spunea că toată lumea ambițioasă, întrebarea dacă ești ambițios să fii ceva sau să faci ceva. Iar în această lume în uh, modificare, centrul de gravitate se mută tot mai mult către est, iar Europa dorește să rămână un jucător important și vrea să rămână un jucător important pentru că noi considerăm foarte sincer că astfel putem garanta prosperitatea noastră, modelul societății noastre, putem apăra modelele noastre, atât în Uniunea Europeană cât și în străinătate. Avem această ambiție, mai ales când vorbim de drepturile omului și de demnitatea umană. E într-adevăr o demnitate și trebuie să E o ambiție mare și trebuie să ținem cont de asta când încercăm să o transformăm în realitate. Să nu uităm că Jean Monnet spunea că ambiția de a fi cineva trebuie să fie urmată de ambiția de a face ceva pentru a atinge acest obiectiv. Și numai astfel această ambiție poate deveni realitate. Nu e necesar să avem astfel de întâlniri la care doar să facem, să ținem discursuri. Important este să și facem ceva. Și cred că o politică de comerț reală este importantă în acest sens. Nu putem sublinia cât de important este un comerț deschis pentru prosperitatea noastră și pentru competitivitatea economiei noastre. Totodată trebuie să subliniem din nou și din nou cât de important este comerțul pentru rolul nostru politic și geopolitic. Trebuie să arătăm că Europa are un loc și este competitivă. Acum, mai mult decât niciodată, după ce Uniunea a încheiat uh, dezbateri care au durat ani de zile despre aceste reforme, alte state tot nu înțeleg cum funcționăm și cum ar trebui să lucreze cu noi. Acum e momentul să arătăm lumii că funcționăm că rezultatele la fața locului există, că acestea sunt importante și că pot face o diferență în uh, realitate. din acest motiv, merită să lucrezi îndeaproape cu Uniunea Europeană. Politica noastră de comerț arată lumii că putem vorbi cu o singură voce și că putem juca un rol important chiar și în aceste circunstanțe dificile. Am uh, insistat întotdeauna asupra multilateralismului și facem în continuare. Acest multilateralism uh, rămâne în continuare o opțiune și în, cu această abordare mergem în runda de negocieri de la Doha. Sunt uh, convins în continuare că în această era globalizării avem nevoie de soluții globale. Discuțiile de la Doha încearcă să liberalizeze bunuri uh, agricole, industriale și de altă natură și să impună uh, reguli pentru ajutoarele de stat, să ajute statele terțe și încercând să devină un uh, facilitator al acestora. Noi avem un rol important pentru că suntem cel mai mare astfel producător și am jucat acest rol în ultimii 9 ani. Încă din vara lui 2008, însă discuțiile au fost blocate, iar în această fază a negocierilor, putem, din păcate, nu putem rezolva acest blocaj. Pachetul discutat în 2008 nu este acceptabil pentru Statele Unite și în special în Congresul American nu există o părere favorabilă acestor uh, deschideri mulți nu doresc să-și uh, adapteze poziția și nu e prea clar ce se poate face pentru a redeschide discuțiile. E clar că Uniunea Europeană dorește să dea dovadă de creativitate și de constructivism pentru a face tot ce se poate atunci când se va uh, deschide acea fereastră de oportunități. Rezultatul uh, eventual final va trebui să fie echilibrat și în beneficiul tuturor celor implicați. Mă voi afla la Paris săptămâna aceasta, unde, pe marginea întâlnirii OCDE de ministri va fi discutat și situația de la Doha și acolo avem o nouă situație unde putem elabora un plan coerent pentru a arăta negociatorilor ce soluții trebuie urma, urmărite. Când uh, domnul Peter Mandelson era uh, comisar, s-a arătat că nu putem sta pe scaunele noastre și ne facem, să nu facem nimic cât privește negocierile de comerț. Economia noastră trebuie mai bine coordonată cu piețele emergente, în special acum, după această criză, și economia trebuie să continue să se miște. Comerțul este prea important, are un rol mult prea mare în uh, eficacitatea economică și pentru înlăturarea datoriilor. Dacă multilateralismul se oprește, bilater... discuțiile bilaterale trebuie să ducă mai departe aceste obiective. Avem un acord cu uh, Corea, am deschis uh, discuțiile cu Singapore și Vietnam, avem uh, discuții cu India și încercăm să ajungem la un acord încă în acest an. Avem acorduri cu Peru și Columbia și săptămâna trecută am redeschis discuțiile cu Mercosur. Și nu numai că sunt convins de avantajele economice și de nevoia pentru astfel de acorduri, știu ce impresie facem uh, partenerilor strategici. Le arătăm că Uniunea Europeană funcționează în ciuda constrângerilor dificile și Uh, din cauza metodelor uh, complexe. În ciuda articolelor din mass media că Europa este o forță redusă, e bine, noi încercăm să demonstrăm că planurile noastre sunt ambițioase și dinamice. Remarcați semnificația geopolitică de a ratifica cât mai curând acordul de liber schimb cu Coreea în situațiile în care Congresul Euro uh, American uh, nu vrea să avanseze pe marginea unor acorduri de liberalizare, iar acordul uh, cu țările asiatice este unul mai mic decât cel al Europei, dacă vrem ca Europa să rămână uh, în prim plan în ceea ce privește cooperarea internațională, atunci uh, politica comercială este unul dintre domeniile cheie. Reprezintă atât o oportunitate cât și o provocare, nu doar pentru Comisia Europeană, ci și pentru statele membre și Parlamentul European. Întotdeauna trebuie să insist că am avut uh, dorința de a mă implica în elaborarea politicilor comerciale. Acum, după tratatul de la Lisabona care acordă dreptul uh, Parlamentului la codecizie, cele două instituții trebuie să se asigure că obțin beneficii pentru consumatorii noștri și să sublinieze rolul uh, de lider al Europei. Cerințele internaționale sunt din ce în ce mai mari și să nu uităm cadrul nou. Acum a venit momentul să facem față provocărilor. Dacă nu, atunci dorința noastră de deschidere economică și competitivitate va fi uh, dată la iveală ca fiind pur și simplu o ambiție nerealistă. Domnilor și domnilor, nu sunt uh, convins uh, în ceea ce privește citatul cu care am început diminea cu care am început, în franceză se spune că există două categorii de oameni, cei care vor să fie cineva și cei care vor să facă ceva. Echivalentul în franceză, dacă aceasta este versiunea corectă, dacă se referă la categorii de diferite de persoane și nu la ambiție în general, tot ce pot să vă spun este că sunt tipul de persoană care ar intra în a doua categorie. Nu vreau să fiu ceva sau cineva, ci vreau să profit cât mai mult de ocaziile pe care mi le oferă munca mea. Am fost invitat la prânz la Casa Albă acum două săptămâni, o invitație impresionantă, dar m-am bucurat atunci când am putut pleca cu ceva rezultate. Nu istoria um, sălii de prânz contează, ci rezultatele pe care le obțin. Și mă bucur să vă spun că în urma mandatului meu am uh, obținut rezultate importante și uh, activități viitoare promițătoare. Vreau ca runda de la Doha să rămână în continuare pe masă și acordurile bilaterale și multilaterale despre care v-am vorbit și acordurile de parteneriat pe care le negociem cu statele ACP pot uh, aduce transformări uh, care să exploateze potențialul economic al nostru și al partenerilor noștri. Trebuie să ne ocupăm de barierele economice cu partenerii noștri prin intermediul Consiliului Economic Transatlantic cu Statele Unite și cu alte state, dialogul cu China și poate pe viitor cu Rusia și Japonia. Avem echipe care lucrează pe accesul la piață în sectoare specifice, cum ar fi sectorul automobilelor sau al IMM-urilor. În ceea ce mă privește, diplomația tradițională, diplomația economică și politică au fost întotdeauna strâns legate. Încerc să-mi joc rolul în cadrul mai larg al Comisiei Europene și al politicii europene în general, colaborând îndeaproape cu Parlamentul European și cu guvernele statelor membre pentru a obține rezultate. Altfel, politica riscă să fie uh, neînțeleasă. Sunt uh, încrezător că date fiind uh, formările dumneavoastră și contextul academic, sunteți conștient de mașinăria relațiilor internaționale și pot conta pe dumneavoastră uh, să nu înțelegeți greșit și să nu subestimați importanța economică și politică a comerțului internațional. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că e foarte bine că auzim un comisar european care pune accentul pe acțiune, pentru că ținem minte că de multe ori uh, retorica se mișcă mai repede decât uh, respectarea promisiunilor. Domnul Baron Crespo este următorul uh, vorbitor uh, care este um, de la Universitatea de Castilla-La Mancha. Mulțumesc, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Ați spus despre mine că sunt uh, și membru al cercurilor academice și politician în același timp. Acum uh, avem o catedră Jean Monnet și mi-am pregătit uh, lucrarea, după care am primit o, un apel de la Bernard de Chiros care mi-a spus uh, trebuie să te adresezi uh, auditoriului în calitate de politician. Atunci când s-a cerut la Maastricht să se facă pasul către procesul de codecizie și așa mai departe, E bine, atunci ultima mea responsabilitate era să reprezint, par, reprezint Parlamentul uh, European. În legătură cu ceea ce am pregătit, trebuie să spun că având în vedere că termenul pentru această lucrare a fost 3 mai, problema este că Revoluția a avut loc pe 9 mai și, după părerea mea, a fost un salt înainte, din nou. Poate că cineva a comparat asta cu rezultatul Convenției de la Filadelfia. și anume fuzionarea responsabilității trezoreriei. O să vedem, uh, dar oricum e un pas înainte să vedem dacă este în direcția pe care am subliniat-o în lucrarea mea. Și în acest uh, caz uh, sunt la fel ca Jean Monnet. Știți că Jean Monnet nu a fost niciodată la universitate. E un exemplu foarte bun. Ce aduce în plus uh, tratatul de la Lisabona în ceea ce privește guvernanța economică? În primul rând, în articolul 3 e vorba de moneda euro ca un obiectiv al Uniunii. Acest lucru este foarte important. În al doilea rând, Banca Centrală Europeană devine o instituție cu drepturi de pline. În al treilea rând, zona euro devine parte integrantă a instituțiilor. Și avem chiar și un protocol, numărul 14, care stabilește regulile zonei euro cu un președinte ales în rândul membrilor, din rândul membrilor săi. Și uh, în lucrarea care a fost uh, menționată în această dimineață, nu de uh, președintele Barroso, este vorba de strategia Europa 2020. Există uh, două articole. Unul este 121 și articolul 48 articolul 121 figura în tratatul de la Maastricht, însă există o mare diferență, în sensul că în prezent Comisia are puterea să transmită o avertizare unui stat membru care nu respectă procedurile de coordonare fără un consimțământ prealabil al Consiliului și dacă Consiliul hotărăște acesta votează fără să țină cont de votul statului în, cazul, în cauză. Apoi avem și codecizia. Cred că uh, îmbunătățirea acestui articol este foarte bună. Apoi, articolul 136 spune că pentru a asigura Uh, funcționarea adecvată a Uniunii uh, Economice și Monetare, statele, uh, Uniunea Europeană poate să ia măsuri pentru întărirea um, disciplinei bugetare. Acum se vorbește deci de o întărire a disciplinei pentru membrii zonei euro, în articolul 136. Apoi există articolul 138 care spune că euro, zona euro și Comisia au puterea să fuzioneze reprezentarea monedei euro în instituțiile internaționale. Ceea ce înseamnă, dacă Uniunea hotărăște acest lucru, acest lucru ar pune capăt uh, balcanizării uh, Uniunii Europene în uh, cadrul uh, Fondului Monetar Internațional. Am scris această lucrare în ultimile zile ale lunii aprilie. Știți ce se întâmplă atunci? Erau trei opțiuni. Una era să fie scoși în afara Uh, zonei cei care uh, uh, au rămas în urmă. Deci posibilitatea de a scoată Grecia, probabil după aia Portugalia, Spania, Italia și așa mai departe. Am văzut și alte două propuneri în Le Monde. Am citit că trebuie să eliminăm Germania pentru că este mult prea virtuoasă. Și uh, Benelux, uh, cei din Benelux sunt diferiți. Toate aceste propuneri au un lucru în comun. Sunt o invitație la sinucidere colectivă și distragerea Europei. Sunt de acord cu fostul cancelar Helmut Schmidt că dacă nu am fi avut uh, uh, zona euro, speculanții de pe piață ar fi jucat fotbal cu monedele noastre naționale. Aceasta este o primă chestiune. O a doua chestiune a fost menționată de președintele Barroso în această dimineață când a vorbit despre sancțiuni. Așa numitele stimulente uh, pentru conformare, o exprimare uh, foarte delicată. Trebuie să spun că în acest moment există deja dispoziții pentru sancțiuni care sunt uh, aplicate. Dacă analizăm cazurile de fraudă în agricultură, uh, există amenzi care se aplică tuturor membrilor însă se vorbește de uh, caracterul prociclic al sancțiunilor. Oricum, aceste sancțiuni există deja în tratat și trebuie să ținem cont de ele. O a treia chestiune, îmbunătățirea guvernanței Uniunii Europene. Și o să mă refer la decizia uh, Consiliului COFIN pe 9 mai. Primul punct, întărirea coordonării politicilor economice. Președintele Barroso a anunțat că elaborează propuneri în acest sens. Cred că nu trebuie să modificăm tratatul, ci trebuie să-l aplicăm și asta este foarte important. Pentru că de câte ori avem o criză în Uniune, spunem trebuie să modificăm tratatele. Și apoi avem un aer uh, caragios pentru că înainte de criză consideram că eram pe calea cea bună cu tratatele. Apoi, așa numitul semester, uh, coordonarea uh, politicilor economice. Este o propunere foarte interesantă care a circulat de ceva vreme. Este adevărat că am convenit asupra prim, principalului aspect și anume să avem o uniune monetară și cel mai puțin lucru pe care putem să-l facem este să uh, ne coordonăm politicile uh, monetare. E o chestiune mai mult de calendar decât de uh, lansare a modificării tratatelor, pentru că acest lucru poate să creeze un climat foarte nefavorabil care are de-a face cu suveranitatea cu parlamentele naționale. dar nimic nu e mai important decât coordonarea membrilor zonei euro pentru un moment. Apoi, uh, gestionarea crizei monede euro. În acest sens, hotărârea care a fost uh, luată cu privire la lansarea acestei garanții de către Consiliul ECOFIN a fost un pas politic foarte important. Și pasul următor, după părerea mea, ar fi uh, crearea unui fond monetar european. Și există și uh, propunerea uh, creării unui instrument de încărcare a acestui uh, fond. Nu pot să vă dau toate detaliile propunerii pentru că ea se află încă în discuție, dar cred că aceasta este calea cea mai bună de a ieși din criză. Și o propunere făcută la la Bruegel de germanul von Weizsäcker ar fi să se elaboreze uh, obligațiuni euro în proporție de 60% după care, după acest prag, responsabilitatea ar aparține fiecărui guvern în parte. Dacă urmăm această linie, am putea să creăm piața cea mai mare a obligațiilor din lume. Și asta ar consolida Europa ca atare. Pentru că asta ar avea efecte pozitive pentru negocierile de la Doha. Oare nu s-ar putea invers, adică cei 60% să fie asigurați de fiecare stat membru în parte, după care Uniunea Europeană ar interveni tot ce este peste 60%? Cred că uh, e rațional să urmăm această care. Este un pachet de uh, regulamente financiare care au uh, dat uh, un uh, impuls considerabil. Cred că trebuie să mergem pe această cale și să aducem această propunere în fața grupului G20 și există directiva AMF care a fost aprobată în Consiliu săptămâna trecută în legătură cu fondurile speculative. Ea va intra în vigoare în iulie O să încerc să respect uh, sfertul de oră acordat. Cred că tratatul de la Lisabona este util în sensul îmbunătățirii guvernanței economice a Uniunii Europene. După cum știți, tratatele sunt tratate, constituțiile sunt constituții, dar există voința și decizia politică care nu pot să încapă pe hârtie. Ele fac parte dintr-un proces politic. Este adevărat că nu ne aflăm în situațiile din trecut. S-a discutat în această dimineață de o schimbare în echilibrul instituțional Este adevărat, crearea funcției de președinte al uh, Consiliului European cu un mandat de doi ani și jumătate este o schimbare majoră. Suntem într-un context în care avem aproape câte un consiliu, câte un summit al Consiliului European în fiecare lună Uh, și președintele Van Rompuy pune pe ordinea de zi acestor uh, summituri probleme uh, europene Eh, știm că aceste aspecte se discută la nivelul fiecărei țări în parte, dar știți, aici e o gândire uh, ca și cea a lui Carol al V-lea, adică au impresia că Europa este teritoriul lor și trebuie să discute lucrurile la nivelul Europei și nu se discută la nivel uh, de stat. Rolul Comisiei uh, și al Consiliului nu pot să fie similare rolului pe care l-a jucat în trecut trăim într-o perioadă în care se desfășoară un uh, proces politic uh, complex. Parlamentul European a dobândit uh, noi prerogativă și Consiliul European este cea mai importantă instituție uh, din Uniune, nu numai din cauza reprezentării sale pe uh, plan extern, prin serviciul de acțiune externă, dar și prin modul în care abordează chestiunile economice. Am hotărât să ne unim soarta, în special în uh, zona economică, prin crearea monedei unice, O uniune monetară nu poate să dureze uh, și avem exemple în acest sens uh, dacă nu uh, avem o, o uniune monetară și politică. Sper că vom lua decizia cea bună. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ați ridicat în discuție aspecte pertinente în ceea ce privește guvernanța economică, mai ales în raport cu zona euro și mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul de vorbire alocat. Am încercat în mod politicos să-i rog pe uh, vorbitor să îl uh, respecte pentru că atunci nu numai că depășim pauza de cafea, ci ajungem la cină. Următorul uh, vorbitor este domnul Stefan uh, Griller de la Catedra Jean Monnet. Domnule Griller. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, deasupra mea vedeți proiectat, punctat conținutul uh, prezentării mele. Știu că există constrângeri de timp, de aceea am uh, hotărât uh, să sar peste multe din părțile discursului meu, puteți să-l citiți oricum uh, pe format hârtie. O să mă refer la piețele financiare și stabilitatea financiară a statelor membre. Dacă îmi permiteți, nu sunt de acord cu calitatea noului cadru privind guvernanța economică în Europa. Cred că dispozițiile actuale sunt prea slabe. Pactul de stabilitate Uh, este prea slab, uh, metoda deschisă de coordonare este prea slabă pentru a face față crizei actuale. Desigur, nimic nu vorbește împotriva unei coordonări mai aprofundate și mai largi, dar uh, statele membre sunt reticente atunci când vine vorba de coordonare, ținând cont de experiența ultimilor uh, ani. Tratatul de la Lisabona nu oferă o, un fundament nou și instrumentele sunt uh, nu tocmai uh, cele mai bune. O să vorbesc despre provocările cu care ne confruntăm atunci când uh, vorbim de economia globală. Comisarul de Gucht a spus că deja în 2006 Comisia a elaborat o comunicare în ceea ce privește Europa globală în uh, competiție cu, uh, în competiție cu uh, lumea, unde se pune această problemă. Tot mai mult, Europa concurează nu numai cu Japonia, Uh, sau uh, cu Statele Unite, ci și cu țările BRIC, Brazilia, Rusia, uh, India și China. Și asta în contextul eșecului runde de la Doha, cel puțin până astăzi, se oferă o perspectivă limitată. Majoritatea țărilor optează pentru o uh, soluție bilaterală, așa cum fac concurenții Statele Unite și uh, Japonia, uh, soluții bilaterale, inclusiv noua generație de acorduri de liber schimb, uh, care nu includ numai probleme economice, ci și probleme din afara sferei economiei. Apoi, Corea, Mercosur, ASEAN, aceste zone sunt menționate. Aceasta este uh, provocarea și este uh, o nouă dinamică în uh, economia globală. Este esențial ca bazele să fie sporite pentru abordarea acestor chestiuni. Și, de fapt, argumentul meu, ceea ce vreau să spun este că tratatul de la Lisabona După cum știți, tratatul în general clarifică competențele Uniunii Europene și acest lucru este adevărat și în ceea ce privește competențele pe plan extern, inclusiv uh, competențe externe exclusive și în special competențele în ceea ce privește politica comercială comună și acordurile internaționale, dreptul de a încheia acorduri internaționale. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, fondul este uh, prea mic, uh, nu mi-am dat seama. Uh, dar ideea care este ilustrată aici este următoarea. Este o mare diferență dacă o competență este exclusivă uh, sau comună. Ceea ce clarifică tratatul de la Lisabona este că politicile comune comerciale extinse sunt exclusive prin natura lor, ceea ce înseamnă că numai Uniunea este îndreptățită să acționeze și statele membre nu mai au posibilitatea să întreprindă acțiuni în cadrul Uniunii Europene. Asta înseamnă competență comună. Reforma cea mai evidentă este dreptul uh, Uniunii Europene de a încheia acorduri internaționale în ceea ce privește politica comercială comună de la 1 decembrie, Uniunea nu numai că are dreptul exclusiv de a încheia acorduri cu privire la comerțul cu bunuri, dar și dreptul exclusiv de a încheia acorduri uh, în ceea ce privește bunurile și serviciile și drepturile de proprietate intelectuală, precum și acorduri uh, privind uh, investițiile străine directe. Acesta este uh, cadrul cu care Uniunea Europeană face, încearcă să facă față uh, provocărilor actuale. Pentru a clarifica acest lucru, trebuie să ne gândim la situația anterioară, uh, la impasul, ceea ce numesc eu impasul OMC, Uh, e vorba de uh, Curtea de Justiție și hotărârea sa 1, 94. Uh, Ceea ce ne-a spus Curtea în 1994 este că comerțul cu serviciu nu constituie competența exclusivă a comunității europene la vremea respectivă și nici protecția drepturilor de proprietate intelectuală, ci numai anumite părți foarte restrânse a acestor zone intră în domeniul uh, sau cad sub incidența politicii comerciale comune. De aceea, OMC-ul acordul cu OMC a trebuit să fie încheiat atât de comunitate cât și de statele membre. Stat, Uniunea Europeană uh, își dă voturile în OMC în funcție de stadiul negocierilor și de domeniul în care se încheie acordul, ceea ce uh, Uh, creează dificultăți pentru că negocierile uh, ulterioare sunt atât responsabilitatea Uniunii Europene cât și a statelor membre individuale. investițiile străine directe, protecția uh, drepturilor de proprietate uh, intelectuală Uh, acordurile de liber uh, schimb uh, sunt mult mai clar reglementate din punct de vedere al competenței și această competență de fapt acoperă acum aproape întreaga agendă a OMC-ului. Transportul constituie o excepție, dar nu mă refer la acest lucru acum. Deci concluzia este că potrivit noului tratate, statele membre pot chiar să Uh, nu mai fie membri uh, OMC. Dar nu așa vor sta lucrurile. Is... Și asta nu acoperă numai agenda OMC, ci totodată și uh, sfera de aplicare a noi generații de acorduri de liber schimb. Și aici e important să existe și clauze de drepturile omului și de protecția mediului și de altă natură. Toate acestea țin de uh, competența exclusivă a UE. Apoi, investițiile directe străine, știu că există uh, discuții în acest sens, dar și asta este o, ex, uh, o competență a Uniunii Europene acum. Deci asta înseamnă că nu doar accesul la piațe, dar și reguli înainte de înființare și după pot fi incluse în astfel de acorduri încheiate doar de către Uniunea Europeană. Există problema investițiilor din portofoliu și acolo se vorbește de acorduri mixte, dar cu toate acestea e un mare pas înainte și în total vedem că reforma CCP este cea mai uh, substanțială și aș spune chiar că cât vorbim, când vorbim de uh, dreptul de libertate, justiție și securitate, este aici uh, cea mai importantă reformă a dreptului material. Apoi a doua parte a acestei povești. Nu e vorba doar de lărgirea, de extinderea de competențe, ci se implică Parlamentul la nivel legal cu Consiliul. S-a vorbit despre asta deja azi dimineață și în această după-amiază și adevărat și pentru acțiuni externe, pentru că nu avem prea mult uh, timp. Nu voi uh, citi tot ceea ce conține acest, uh, ce conțin aceste prezentări. Cred însă totuși că este destul de clar că aceste acorduri de tip uh, CCP, care sunt acum numai de exclusivitatea Uniunii Europene, au și ele nevoie de un consimțământ din partea Parlamentului. Deci niciun uh, viitor uh, acord nu se va putea încheia fără acordul Parlamentului European și asta este foarte important. Sigur că Parlamentul este pregătit pentru această modificare. De exemplu, în acordul legat de SWIFT. Și cred că la fel se va întâmpla și în domeniul comerțului. Iar a treia parte se referă acest uh, aparat suplimentar, la această provocare și această coerență a acțiunilor externe luate toate la oaltă. Și asta în special pentru această parte a cincea a tratatului, care încearcă să aducă la oaltă toate competențele externe. Nu e vorba doar de politici uh, comune de uh, comerț, ci și cooperarea financiară și tehnică și ajutorul umanitar și altele. Există și consecințe cât privește organele, procedurile, consecințele juridice pentru măsurile luate și așa mai departe. Așadar, avem într-adevăr o reformă spectaculoasă care însă nu elimină diferențele în aceste anumite domenii. Avem în continuare diferențe importante cât privește tipuri de competențe, cât privește procedurile, cum trebuie transpusă legislația de, uh, secundară, la fel cât privește organele și um, dreptul material. Așadar, sub aceste noi uh, dispoziții există în continuare nevoia de a cere mai multă coerență. Tratatul încearcă să analizeze și aceste diferențe. În primul rând, trebuie să fim conștienți că în tratatul de la Lisabona găsim dispoziții generale care sunt relevante pentru întreul domeniu extern, deci nu doar pentru această politică comună cum era până acum. Nu, acum aceste principii sunt relevante pentru toate activitățile de acțiune externă și asta este foarte important. Și anume, de acum înainte, problemele de drepturile omului, de protejarea acestora, de promovarea democrației, de protecția mediului, nu mai țin doar de acorduri uh, specifice sau de activități anume, ci sunt uh, relevante în orice tip de acord. Aduceți-vă aminte că Parlamentul e și responsabil alături de alții. Asta înseamnă că aceste dispoziții reduc diversitatea între diferitele tipuri de activități externe și totodată uh, politizează aceste activități externe ale Uniunii Europene. Mai există și partea organ, organizațională, dacă vreți așa, Tratatul uh, conține mai multe dispoziții date de consistența dintre aceste domenii de activitate și cere Consiliului, Comisiei și înaltului reprezentant să garanteze astfel de consistență și să coopereze în acest sens, așa spune noul articol 21 În același timp, tratatul stabilește competențele cu Consiliul într-o decide cu caracter obligatoriu despre interese uh, strategice și obiective nu doar în probleme de uh, mediu, ci în, după cum am, uh, nu doar în probleme de comerț, ci în toate activitățile externe. Sigur, e impresionant la o primă lectură dar uh, la o analiză mai atentă ne face să ne întrebăm dacă e o consistență corectă. Dacă ne uităm la diferitele organe, Consiliul, Comisia, un altul reprezentant, nu e evident că aceștia au întotdeauna aceleași sarcini. E evident că pot exista conflicte și că poate nu e posibil să se ajungă la un consens între acestea. Deci la o analiză mai atentă, această imagine nu mai e la fel de frumoasă. Dacă recunoaștem că mai există mai mult decât atât o suprapunere, așa cum am arătat în prezentare, între politică și economie și dacă ținem cont de faptul că tratatul prezintă noua uh, politică de securitate și de relații externe, atunci lucrurile se complică chiar mai mult. Este doar o imagine pe scurt asupra acestor dispoziții legate de politica externă. Pe de o parte există Consiliul European care are un președinte care la nivelul său și în capacitatea sa trebuie să uh, asigure reprezentarea externă a Uniunii pe probleme de politică comună de securitate externă. Apoi avem Consiliul și apoi avem Comisia. Comisia are înaltul reprezentant ca vicepreședinte al Comisiei și totodată conduce Consiliul de Afaceri Externe. Totodată însă, Consiliul mandatează înaltul reprezentant care la rândul său are sarcina de a organiza această politică externă de securitate și prin propunerile sale trebuie să ducă la dezvoltarea acestora. Este doar imaginea pentru politica externă de securitate, nu intră alte activități aici. Și atunci e clar că aceste competențe vor fi, și delimitările vor fi foarte complexe. Am văzut asta și în trecut. Am văzut că lucrurile nu sunt deloc clare. De deci, aceea cred că aceste dubii ar trebui discutate în dezbaterea noastră și poate în ședința de mâine dimineață. E clar că e greu să găsești ordine în această politică externă, dar e cu atât mai greu dacă ținem cont și de alte politici externe. Concluzia mea, așadar, capacitatea Uniunii Europene de a lua măsuri la nivel extern este îmbunătățită de tratatul de Lisabona, în special în domeniul politicii comune, în domeniul comerțului. Nu e tocmai clar dacă statele membre și instituțiile sunt gata să umple acest nou cadru, asta rămâne de văzut. Aș avea și o remarcă mai critică, e vorba de consolidare la care m-am referit și care este superficială E vorba de o consiliare superficială atât cât privește puterile, procedurile și instituțiile și aici vor mai apărea probleme pe viitor. Iar ca observație finală aș dori să spun că cum s-a spus în declarația de la Lacan, Europa își ia în serios responsabilitățile, dar mai sunt multe de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc mult. Aș dori să spun că acel cadru legal e un cadru legal și urmează politicile. Urmează Tibor Palancai. El este uh, laureatul premiului Jean Nobel pentru 2010 și vine de la Universitatea din Budapesta. Tibor, ai cuvântul. Mulțumesc mult pentru această invitație. Înainte să încep cu subiectul meu, voi încerca să respect acest titlu dat sesiunii din această după amiază, și anume de a vorbi despre provocări globale. Apoi, voi încerca să vorbesc despre noul cadru european și în acest sens. Nu mă voi limita numai la tratatul de la Lisabona. Voi încerca să vorbesc de agenda de la Lisabona și de, la, și de urmarea acestei, adică de proiectul UE 2020, care cred că este important, chiar dacă nu sunt eu uh, jurist și nu vreau să subminez importanța unui cadru uh, juridic, însă acest uh, cad, aceste cadre legale trebuie să ia viață, să aibă planuri de acțiune și alte asemenea elemente. Acest plan 2020 este de fapt o strategie pentru viitorul Europei. Și plecând de la această idee, nu vreau să fac doar niște observații doar în analitic, ci și niște propuneri, pentru că 2020 e în, în formare. Uh, poate n-ar striga să facem niște propuneri în acest sens. Cât privește provocările, voi încerca să vorbesc cât mai pe scurt și să subliniez complexitatea acestor uh, provocări. Ne vom confrunta cu modificări calitative, atât la structurile tehnologiilor, în relațiile socioeconomice, în uh, integrarea globală se vede în noile evoluții și se vor vedea schimbări și în factorii dezvoltarea producției, pe lângă factorii tradiționali de uh, teren capital și forță de muncă, avem acum uh, factorul cunoștințelor și acest factor e uh, important. Și totodată ideile și valorile sunt și ele importante și mă voi referi la necesitatea pentru astfel de noi paradigme. Trebuie să ne modificăm uh, viziunile asupra uh, PIB-ului, părele Comisiei Stiglitz și aplicabilitatea acestor teorii, noțiunea uh, bilanțului de plăți și așa mai departe. Cred că principala problemă este că avem răspunsuri nesatisfăcătoare de la aceste uh, provocări și de aici provin diferitele tipuri de crize. Pe lângă criza globală financiară, avem și o criză de mediu și una de energie și cred că acestea sunt mult mai serioase decât uh, criza financiară. Sunt probabil și mai uh, serioase cât privește complexitatea soluțiilor și impactul pe viitor. Consider că ar trebui să subliniem și problema unor crize sociale care au avut un impact asupra societății noastre. Problema partidelor de extremă, fundamentalismului, a populismului și așa mai departe. De multe ori acest pericol însă este supraestimat și vrea să fac câteva observații să mă refer la câteva domenii problemă, precum uh, educația, agricultura și îmbătrânirea populației. Cât privește criza actuală, a existat mai multe dimensiuni. O dimensiune importantă spunea că fiecare instituție, fiecare sistem trebuie să îndeplinească câteva funcții importante de informare și analitice pentru a ști unde ne aflăm și care este situația. Și fiecare astfel de organizație are propriul birou statistic și un aparat analitic. Și cred că una dintre problemele acestei crize a fost că acest tip de informații că am văzut un eșec substanțial al acestor sisteme. Și nu e vorba doar de previziuni, de prognoze. Ne-am putea referi la previziunile pentru uh, Europa, de exemplu. E mai mult de atât însă. E vorba de o lipsă a statisticilor de probleme legate de uh, diferite alte elemente care toate au dus la această criză sau au făcut parte din ea și care au trebuit avute în vedere. Poate că ar trebui să menționăm și aspectele juridice. Au avut loc mai multe acțiuni care nu sunt definite juridic. Am putea spune că au fost comise anumite uh, fapte, dar ele nu sunt definite juridic. Același lucru e valabil și pentru aspectele morale ale acestei crize financiare. Și aici ar trebui să subliniem că putem da vina pe speculanți dar de fapt întreaga populație a fost uh, complice și au fost de fapt bucuroși să fie înșelați în acest sens. Nu vreau să analizez prea mult uh, răspunsurile. Sunt de acord cu antevorbitorii că una din uh, concluziile principale este că Uniunea monetară nu este suficientă, avem nevoie de uniune economică, de uniune politică, iar deciziile actuale legate de noi uh, fonduri și noi mecanisme sunt importante și sunt uh, niște evoluții salutare, dar cred că ar trebui să mergem mult mai departe de mai departe de acel mecanism de salvare și să vorbim de un mecanism de prevenire, dar nu doar prevenire cât privește stabilitatea monetară sau uh, durabilitatea acestei stabilități, ci într-un fel o conversiune, o uh, conversie reală. Problema reformelor structurale cred că este una din problemele care ar trebui discutate mai des. Nu privește criza energetică, unul din elementele principale ale vârstei noastre este că avem o revoluție tehnică fără să avem și o revoluție energetică. Toate revoluțiile tehnice anterioare erau revoluții energetice. Noi trăim astăzi o revoluție tehnică, dar fără una uh, energetică. Cred că este clar că această structură prezentă nu este durabilă. Cred că suntem cu toții de acord că dacă mergem mai departe cu această structură, nu facem decât să ne distrugem. De bun simț, să spunem că există trei elemente pentru energie. Ieftină, curată și uh, sigură și nici unul din aceste atribute nu se aplică sistemului actual. Și aș dori să arăt că în programul Europa 2020 sunt uh, concluzii importante sau uh, formulări, dar ele nu sunt suficiente. Ele sunt uh, oricum vagi, uh, noi răspunsuri energetice, uh, sporirea utilizării de energii regenerabile, securitatea energetică și așa mai departe. Sigur, sunt elemente importante, dar eu consider că ar trebui să discutăm serios această criză energetică și avem nevoie de mai multe. <clears throat> avem nevoie de fonduri și eforturi de cercetare și de asemenea de infrastructură pentru a schimba structura actuală. Sunt într totul de acord cu formularea planului de lor publicat recent care subliniază importanța acestei probleme și aș sublinea și problema infrastructurii. But, uh... Recent a fost introdusă mașina electrică, dar problema e infrastructura. Avem nevoie de benzinării și e nevoie de finanțare, de politici, pentru că companiile energetice nu sunt interesate și nici guvernele. Guvernele aplică taxe destul de mari structurii energetice actuale și obțin venituri eh, din taxe destul de mari. Și de aceea nu sunt interesați de aceste noi soluții. Și câteva observații destul de succinte referitor la criza socială. Inegalitățile din toate dimensiunile uh, între clase, între regiuni, cresc din ce în ce mai mult și Uniunea Europeană, în acest sens, este și ea diferită, dar aceste probleme sociale în noile state membre sunt agravate de transformările care au loc. Lead to certain Uh, not only uh, you know transformation fatigue, but enlargement. E vorba despre problemele legate de extindere. Foarte multe uh, probleme sunt puse pe seama integrării europene. Și cred că toate acestea trebuie rezolvate. The <clears throat> uh, question is of course uh, a fundamental uh, reform of și pentru asta este o nevoie de a reforma statul. Achievement. It shouldn't be eliminated. It should be reformed. Uh, bunăstării. Ar trebui să ajustăm acest tip de stat la provocările actuale pentru a-l face mai competitiv, să nu avem un stat uh, protector și care să redistribuie bogăția. Și în acest sens aș vrea să spun câteva cuvinte despre populația îmbătrânită, care reprezintă o altă provocare care trebuie să-i facem față. Mă refer la acest subiect pentru că mă simt și eu uh, implicat în această problemă. In the, uh, pension age. Dat fiind că mă aflu la vârsta pensionării. În mod normal ar fi fost o evoluție binevenită. Ar trebui să fim uh, fericiți, să jubilăm. Dar acum vorbim despre o criză majoră, gravă. Și ne preocupă acest subiect. și ar trebui să găsim o soluție. Mă tem că până acum nu am avut propuneri uh, serioase. Avem nevoie despre o abordare complexă. În primul rând, restructurarea vieții active. Și avem avea nevoie de un curs uh, separat, de o dezbatere separată În uh, secolul XIX se lucrau 140.000 de ore și acum doar 74.000 de ore datorită creșterii în uh, productivitate. Și pe viitor va trebui probabil să reducem uh, orele de lucru și durata săptămânii, dar să prelungim cu un număr de ani durata vieții active. Și acum avem reforma pensiilor. vârsta pensionării se reduce în loc să fie prelungită, cum ar trebui. Iată o chestiune foarte complexă. Nu e nevoie doar de reforma pensiilor în acest uh, domeniu, ci și de educație, învățarea pe tot parcursul vieții, politicile fiscale. Și în acest sens, Europa ar trebui să ofere un model. Se vorbește despre declinul modelului european, din păcate, dar cred că Europa trebuie să ofere modele pentru alte părți ale lumii. Mulțumesc! Thank you very much. Now a logistic... Mulțumesc și acum o problemă logistică. Mai avem maxim un sfert de oră la dispoziție pentru întrebări și să acordăm câteva minute și pentru editorul sesiunii noastre. Așa că aș vrea să lansez uh, dezbaterea și aș vrea să fac eu o observație foarte pe scurt. Această sesiune ar trebui să vorbească despre capacitatea Uniunii Europene de a face față provocărilor economice globale. S-a vorbit foarte mult despre cadrul juridic și cum a evoluat acesta. S-a vorbit destul de mult despre voința politică sau absența de voință politică pentru a rezolva problemele. Și un aspect care nu a fost menționat suficient din punctul meu de vedere este economia reală. Pentru că putem avea cadrul juridic necesar, poate avem uh, voința politică necesară, dar se poate în același timp ca economia să stagneze. Și acesta va fi probabil un factor decisiv care va afecta capacitatea de a rezolva orice tip de probleme. Și uh, nu e doar o chestiune virtuală, imaginară, pentru că Perspectivele economice pe termen scurt și mediu ale Uniunii Europene sunt destul de proaste în comparativ cu alte părți ale lumii. Și dacă acele perspective se materializează, atunci vor afecta destul de serios capacitatea noastră individuală sau colectivă de a face față nu doar provocărilor economice, ci și provocărilor cu care ne confruntăm noi în mod direct. Acestea fiind spuse, Deschid sesiunea de întrebări și comentarii și vă rog să fiți succinți. Și spuneți-ne numele și instituția pe care o reprezentați. Vă rog. Mulțumesc, Lucia Rossi, Universitatea Bologna. Am o întrebare pentru domnul profesor Grill. Griller. Aș vrea să știu cum evoluați uh, cazul Mercury discutat acum. Din punctul meu de vedere, implică problema mixității discuțiile de la Națiunile Unite, la care participă Comisia și altă reprezentant, ambele consideră că sunt competente pentru că are un impact asupra mai multor domenii. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Vă propun să strâng observații și întrebări și apoi voi ruga pe membrii prezidiului să vă răspundă pe scurt. Rog, doamna din stânga. Am trei întrebări. Se spunea că se dorește crearea unui fond monetar european. În acest sens, aș vrea să știu dacă se va retrage cineva din fond, de la Fondul Monetar Internațional sau vor exista, vom fi membri și ai Fondului Monetar Internațional și al Fondului Monetar European și am avea suficiente resurse pentru a acoperi ambele sarcini? Iată o întrebare. O a doua întrebare legată de economia reală și în acest sens, dacă diferențele existente între statele membre ale Uniunii Europene, dar special statele din zona euro, referitor la productivitatea unor state membre, această diferență de productivitate nu vor, ocupa, nu vor afecta capacitatea de generare de venituri, uh, de economii și de cheltuieli care se vor traduce într-o nouă criză a monedei euro? Mulțumesc! Vă rog. Mulțumesc. Sunt Angelo Santachiostino de la Universitatea Brescia și voi vorbi în italiană. Interpretarea este foarte bună, așa că voi profita de această ocazie. Permiteți-mi să uh, vă adresez doar una din întrebările pe care le aveam, legată de politica comercială. care există o consecință importantă a tratatului pentru a putea semna acorduri cu statele terțe, nu e nevoie de unanimitate. Deci nu mai apare problema vetoului. A început o discuție la Parlamentul European în aceste zile referitor la un tratat comercial, un tratat, un acord de liber schimb cu Republica Cipru de Nord, ceea ce ar bloca tratatul cu Turcia. Turcia ar trebui să-și deschidă și a porțile, ar trebui să semneze acest acord. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Tratatul uh, cu Cipru ar însemna o recunoaștere al Ciprului uh, de Nord? Am instituționaliza insula sau, din potrivă, ar facilita reunificarea acestei insule? Mulțumesc. Îl voi ruga pe colegul austriac să răspundă la această întrebare. Mai departe, de la Universitatea din Portugalia, către profesorul Stefan Griller, două întrebări scurte. Ați fost că în de la Lisabona, în titlul 5 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, nu apar obligațiile legate de cooperarea financiară, economică, cerințele de democrație și în tratatul de la Nisa apărea ideea dezvoltării durabile. Și dumneavoastră ați spus acum că totul se include în articolul 21 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceste cerințe, mai la ele mă refer. Dar cred că ar trebui să se găsească aceste cerințe și în altă parte, pentru că Trebuie să putem cere tuturor să respecte regulile jocului. Aș vrea să știu ce părere aveți. Pentru că după ce am citit articolele în articolul anterior, în tratatul anterior și tratatul actual, nu se cere statelor să demonstreze că și-au dezvoltat mijloacele pe care, le dis- pe care dispun. Cred că s-a făcut un pas înapoi. Și încă o întrebare. Ați spus că există o perspectivă în ceea ce privește runda de la Doha pentru domnul comisar de Gucht. De ce ați spus că sunteți așa de pesimiști, pesimist în ceea ce privește evoluția rundei de la Doha? Încă două întrebări, pentru că altfel nu vom putea răspunde la toate întrebările, vă rog. Sunt Hanapie, uh, numele meu este Hanapie de la Universitatea din Viena. Sunt profesor de economie politică și am o întrebare în legătură cu consensul obținut la ultimele sesiuni, și anume că criza economică a obligat Uniunea Europeană să accelereze procesul fie pentru a deveni mai strân, o, mai coordonată, să aibă o politică fiscală, mai multă consecvență, insistență mai mult pe acțiune din partea Uniunii sau să se împartă. Și aceste, aceasta obligă Uniunea Europeană să verifice, să se întrebe care va fi noul model. Și ultimele două observații, din ultimele do- două observații, a reieșit o întrebare dacă pe viitor va exista într-adevăr creștere economică. Ne apropiem de o perioadă de stagnare. It is very probable that this happens. And the question is, do we really need... Întrebarea este, avem nevoie de creștere? Această întrebare trebuie luată în serios. Nu e asta una dintre sarcinile majore ale instituțiilor politice precum aceasta de față, să garanteze reproducția în sens politic, dar fără să pună piedici inovației. inovației. Nu ar trebui să avem o reproducere, o reproducție inovativă și nu o creștere de tip obezitate cu care ne luptăm la nivel personal. Something that goes beyond uh... Noul model european nu depășește ideea creșterii cantitative, pur și simplu să acumulezi mai mult, mai multe mașini, de exemplu, și să, avem, uh, să nu avem mai curând o schimbare de tip calitativ care să asigure reproducerea? Iată ce aș vrea eu să întreb. Și se leagă și de observația legată de populație îmbătrânită sau populație care nu mai crește, nu se mai dezvoltă. Mulțumesc, domnule președinte. Poate nu este cea mai bună întrebare pentru această oră târzie, dar voi fi succint. S-a vorbit despre Uniunea Europeană și provocările europene. Dar ne aflăm aproape de Africa și problema din Africa este subdezvoltare și sărăcie și nu știu dacă dumneavoastră credeți că aveți sistemele necesare pentru a face fața acestei amenințări. Ce se întâmplă cu obiectivele mileniului? Din câte am auzit, ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de aceste obiective. Atunci când au fost propuse aceste obiective de Națiunile Unite, situația era alta. Africa este vecinul nostru și vom vorbi despre imigrație mai târziu. Dar cum intenționați să rezolvați această problemă a subdezvoltării și a sărăciei. Eh, voy a hacer mi intervención en español. Soy Pablo Podadera. Mă numesc Pablo Podadera, Universitatea de la Malaga. Vreau să felicit celor care au luat cuvântul la cele trei secțiuni și aș pune o întrebare legată de titlul conferinței, mai ales cu privire la noul cadru european uh, tra trasat de tratatul de la Lisabona pentru a face față provocărilor. Acest cadru instituțional creează uh, o serie de probleme de competență, așa cum am auzit, uh, și dacă lucrurile funcționează bine, am putea să propunem premiul Nobel pentru construcția europeană. Asta este o viziune neo-instituționalistă. Am încercat însă să creăm ideea capitalului social pentru a da încredere instituțiilor. Urmărim uh, bunăstarea economică și socială. Așa cum a spus uh, președintele Barroso, trebuie să fim realiști. Spun asta oarecum târziu în cursul zilei de astăzi. Asta ne aduce la chestiunea echilibrului instituțional. Analiza impactului social și economic se impune dacă această nouă configurație instituțională ameliorează situația în raport cu mediul, creșterea, ocuparea forței de muncă. Și pentru a încheia, aș vrea să spun că oare asta este un imobilism sau nu facem un pas în urmă? O să propun uh, membrilor prezidiului să nu vorbească mai mult de trei minute. Mai avem o altă constrângere. Interpreții uh, vor pleca și e un rol cheie într-o uh, întâlnire multilingvă. Îi propun domnului King să intervină pentru că i-am rămas uh, dator cu intervenția sa. Dar să înceapă Tibor, o să inversez ordinea. Foarte pe scurt, dacă trebuie să înregistrăm creștere sau nu. Da, e o întrebare bună. Un aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este sărăcia. Oare avem suficiente produse și servicii pentru bunăstarea întregii populații și cred că în acest sens nu ne putem gândi la o stopare a creșterii. Sunt alte lucruri, sunt de acord, trebuie să schimbăm structura și calitatea creșterii ne-am referit și eu m-am referit și eu la acest lucru, că în structura uh, prezentă creșterea duce la dezastru. Trebuie să schimbăm uh, optica noastră. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Uh, în ceea ce privește cazul Mercury, Mă tem că nu pot să rezolv problema într-un minut. Singurul lucru pe care doresc să-l spun este că așa cum înțeleg eu lucrurile, acest lucru arată exact disparitățile din mecanismul politicii externe și de securitate comună, PESC. Cine trebuie să preia conducerea? juridic vorbind, Consiliul trebuie să definească poziția Uniunii Europene în acest caz și statele membre, uh, Uniunea Europeană nefiind uh, reprezentată la nivelul ONU, atunci statele membre trebuie să uh, ia poziția. E o, un lucru la care nu vom ajunge la o concluzie în Consiliu este una din problemele care rezultă pe de o parte din uh, unanimitatea în ceea ce privește problemele PESC și multitudinea jucătorilor uh, care nu este uh, consolidată în tratat. Acum, Ciprul de Nord. Trebuie să spun că nu cunosc detaliile acordului preconizat la care v-ați referit. juridic vorbind, nu există relații externe la nordul Ciprului. Nu se poate încheia însă un acord cu această zonă ca și cum ar fi vorba de o terță țară și apoi condiționalitățile, dacă am înțeles uh, corect, în ceea ce privește dezvoltarea cooperării în mod deosebit. Cred că dacă ne ducem la textul tratatului, formularea care a dus, ca, a dus Curtea Europeană de Justiție să spună că respectarea uh, drepturilor omului este o condiționalitate pentru dezvoltarea cooperării, această formulare nu se mai regăsește acolo. Curtea de Justiție ar spune că, dată fiind uh, relevanța principiilor generale în uh, articolul 208 uh, privind dezvoltarea cooperării și politicilor de cooperare, acesta ar duce la un alt rezultat, însă mă îndoiesc de asta. Aș spune că, dată fiind formularea, împreună cu și dispozițiile generale, aceasta ar putea să ducă la același uh, final, însă e mai puțin clar decât în textul anterior. O să răspund în uh, spaniolă. În primul rând, în ceea ce privește Fondul Monetar European, nu există niciun uh, nicio ciocnire cu uh, femeiul. Din potrivă, europenii își vor uh, puncta responsabilitățile pentru că în femei uh, suntem balcanizați și de aceea am constituit Fondul Monetar European pentru a ne apăra uh, interesele. Argentina, Mexicul și Brazilia sunt în FMI. Deci, fie ajungem la o deschidere mai mare a pieței, Statele Unite reduc subvențiile Brazilia și China fac același lucru Copenhaga, Mexic, doamnelor și domnilor, cei care uh, produc, uh, care sunt o sursă de poluare, cum ar fi China, blochează uh, această uh, acest acord. Cel mai mare, cea mai mare provocare pentru președintele uh, Obama s-a reformat, deci statul social. Este vorba de un sistem de asistență medicală care nu cuprinde întreaga populație. În China, prestațiile sociale sunt și acolo problema. Accesul la asistența sanitară. O să închei, uh, uh, domnule președinte, spunând că toate acestea sunt sau fac parte din obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Domnul Tim King, uh, jurnalist la European Voice, are cuvântul, care, printre altele, va răspunde la toate întrebările pe care nu ați îndrăsnit să le spuneți, dar noastră veți da uh, cuvântul. În primul rând, ce este uh, jurnalistul de ședință, cum ați spus dumneavoastră. Nu o să spun prea mult pentru că sunt într-o criză existențială care a fost provocată de mai multe subiecte, populația în îmbătrânire, criza energetică, criza socială, financiară, migrația, schimbările climatice, toate aceste probleme. O altă criză existențială a fost generată de Karel de Gucht, care a uh, dat acel citat cu a, fa a fi cineva sau uh, a face ceva. Ca jurnalist uh, nu fac mare lucru. Nu am fost invitat uh, uh să uh, iau uh, cina uh, la Casa Albă, la West Wing. În procesul de a nu face ceva, o să corectez pe cel care a spus că Revoluția a venit pe 9 mai și eu o să spun că nu, a fost pe 10 mai. Nu o a, ă, corecție a ceea ce a spus Enrique Baron ă, sau ă, cred că cel mai mult mi-a plăcut chestia cu invitația la a, sinucidere colectivă și s-a vorbit de Carol al V-lea. Să uh, nu uităm că la pensie a ajuns să repare ceasuri în Spania. Cadrul nou al Uniunii Europene nu este atât de nou, pentru că schimbarea instituțională de cele mai multe ori este determinată de criză. Pe 8 sau pe 7 iunie, uh, grupul țărilor din uh, zona euro s-a întâlnit uh, și președinția rotativă spaniolă a rămas undeva în fundal în comparație cu actuala președinție permanentă a Consiliului European. Astăzi și mâine are loc uh, o conferință uh, rivală organizată de Departamentul pentru Afaceri Economice. Aerul condiționat e mai bine, uh, mai bun aici decât în cealaltă conferință. Ceea ce s-a discutat aici au fost chestiuni mai urgente. Cred că a existat și un sentiment de vinovăție Uh, exprimat uh, de mediile academice economice. Acolo s-a vorbit despre o rupere uh, între piață și instituții. Barroso a spus că E vorba de același uh, uh, joc și că preferă să fie la Comisie decât în Consiliul European. Tratatul de la uh, Lisabona este încă într-o stare uh, incertă și în ceea ce privește uh, cazul uh, Mercury, care se găsește pe pagina a doua a ediției din această săptămână a European Voice, acolo se joacă încă un joc uh, instituțional și o să trăiesc din asta ca jurnalist. De fapt, prima pagină conține un articol cu Ciprul de Nord pentru că există o propunere a Comisiei de Regulament care să permită părții de nord a Ciprului să facă comerț direct cu Uniunea Europeană. Asta a fost blocat de un veto cipriot, pentru că acum avem uh, codecizie și vorbim despre dezvoltarea politicii comerciale comune schimbările au încă loc. O să semnalizez altă schimbare care nu a fost menționată deloc. G20 și toată agonia pentru că noua instituție este o amenințare pentru fostele instituții. Oare Uniunea Europeană se reduce la uh, promovarea legislației uh, și avem un răspuns uh, clasic dat de care uh, de guht. Dacă lucrurile nu funcționează, atunci uh, trecem la acorduri bilaterale. Dar ce se întâmplă dacă ne izbim de o politică adevărată de protecționism? Și un alt lucru pe care l-am semnalat au fost consecințele pe plan social. O criză financiară duce la criză în economia reală și în finanțele publice. Asta e foarte bine descris, dar nu se spune că o criză în finanțele publice duce la o criză de legitimitate politică și o să vedem cât de puternice sunt instituțiile noastre uh, democratice. Mi-am depășit timpul, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Aveam uh, de gând uh, să fac o închidere a conferinței în greacă, dar pentru că interpreții pleacă, nu o să mai fac și vă urez doar seară plăcută.